del giorno in inglese è stato Aveți uh, proiectul de ordine de zi. Ați primit uh, procesul verbal al uh, reuniunii din 25-26 octombrie. Troverete le... În Info Cocobu găsiți limbile care sunt disponibile pentru interpretare în reuniunea de astăzi și de mâine. Această reuniune poate să fie urmărită în direct pe internet pentru că este transmisă la orele 18.30 vom face urările de an nou fericit și sărbători fericite. Înainte de a trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, spun celor care sunt interesați că mâine am prevăzut un schimb de opinii ce privește modificarea regulamentului financiar și așa cum veți vedea, aici am asociat Comisia de Bugete în baza articolului 51 din regulamentul de procedură al Parlamentului. Raportorul pentru acest subiect este domnul Rivelini. Deci, trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, descărcarea bugetară, secțiunea 3, comisie. Și doresc să reamintesc celor care vor lua cuvântul că mai întâi va vorbi responsabilul Curții de Conturi despre această procedură, doamna Calulai, care va putea să vorbească maxim șapte minute, și apoi o să dăm cuvântul mai întâi domnului comisar Han pentru cinci minute și apoi domnului comisar Andor tot pentru cinci minute. Apoi o să dau cuvântul domnului Kacimarkakis, care este raportor, și după aceea vom deschide discuția cu toate grupurile politice, începând cu grupul cel mai numeros, respectiv PPE-ul. Deci, demarăm discuțiile și dau cuvântul doamnei Caniulai. Thank you, Chairman. Honorable... Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare pentru mine să vă prezint rezultatele evaluării făcute de Curtea de Conturi cu privire la politica de coeziune. Anul financiar 2009 a fost primul an în care au fost auditate 18 programe legate de rambursări, rambursările aferente perioadei 2007-2013. 2009 a fost ultimul an în care au putut fi făcute rambursări înainte de închiderea oficială a programelor. În anul 2009, finanțarea Uniunii Europene a politicii de coeziune a reprezentat 35,5 milioane de euro. Din această sumă, 11,3 milioane de euro au fost plătiți în 2006-2007. În 2009, Comisia a examinat legalitatea plăților făcute din fondurile FEDER și s-a evaluat respectarea criteriilor stabilite pentru perioada de programare 2007-2013, precum și efectuarea de corecții financiare de către statele membre. Curtea a testat 180 de plăți interimare. 64 dintre plăți nu au uh, prezentat erori, au fost uh, rambursate corect. În 2000 2008 și în 2007 procentele au fost uh, de 36% și 47%. 36% din uh, plăți au fost afectate de erori. 47% dintre erorile depistate de curte au fost uh, cuantificabile. Pe baza acestor erori cuantificabile, curtea a estimat că erorile cele mai uh, importante depășeau 5%. Rata rambursărilor este de cel puțin 3% pentru acest an. Cifra aceasta este derivată din uh, cifra cea mai probabilă. Măsura aceasta este limita de eroare joasă. Limita a comparabilă a fost de 11%. Întrebarea este dacă se poate vorbi despre o îmbunătățire a plăților efectuate în cadrul politicii de coeziune. Probabil că în parte da. Majoritatea rambursărilor făcute în 2009 se refereau la noua perioadă de programare. Prevederile de audit și control pentru această perioadă au fost uh, uh, consolidate prin uh, preaprobarea de către Comisia Descriptorilor Sistemului. Există deci un mecanism de control preventiv care este instaurat în cadrul cadrului general. Comisia a aprobat aceste, acele sisteme de control și management care funcționau corect în uh, cadrul programei de perioade, perioade de programare 2006. Plățile făcute în 2009 au avut poate caracteristici specifice. O parte importantă din rambursările din 2009 au legătură cu instrumentele de finanțare și uh, există un risc mai mic de erori. Volumul de plăți este în continuare relativ uh, scăzut și managementul și controlul sunt așadar mai ușoare. O parte importantă din rata de eroare se datorează erorilor de eligibilitate. Aceste erori de eligibilitate au fost depistate în cazul a 24 de plăți. includerea costurilor neeligibile și nerespectarea regulilor legate de licitațiile publice au fost uh, celelalte probleme discutate. Nerespectarea reglementărilor legate de licitații au reprezentat 43% din erorile cuantificabile, trei pătrimi din rata uh, de eroare. Cel puțin 30% din erorile depistate de curte ar fi putut fi depistate și corectate de către autoritățile statelor membre înainte de certificarea cheltuielilor. Curtea a evaluat uh, respectarea a 16 sisteme de management și control și a adoptat uh, prevederi uh, prevederi în, uh, pentru perioada 2007-2013. Aceste 16 mecanisme au fost aprobate de comisie. În ceea ce privește 11 mecanisme de control, verificările făcute de autoritatea de gestiune au arătat, au uh, fost doar în parte în, uh, în acord cu criteriile necesare. există diferențe în ceea ce privește auditurile efectuate. Sistemele de control și de supraveghere pentru perioada de programare 2007-2013 au fost cel puțin parțial în acord cu prevederile de audit. Ca și în anii precedenți, Curtea a testat uh, sistemele din 2005-2006 pentru a vedea dacă există erori de audit și s-au raportat rezultatele comisiei. Sistemele pentru raportarea și corectarea erorilor au fost în general eficace. Sistemele pentru raportarea recuperărilor și corecțiilor financiare au fost uh, eficace în mod parțial. Comisia nu primește întotdeauna informații fiabile cu privire la recuperări și corecții financiare din partea statelor membre. Curtea recomandă Comisiei să încurajeze statele membre să aplice în mod riguros uh, mecanismele corective înainte de uh, uh, efectuarea cheltuielilor. Noile cheltuieli nu trebuie să ducă la cheltuieli uh, nereglementare. Trebuie să se asigure funcționarea sistemelor de gestiune și control pentru noua perioadă de programare, mai ales că sumele care vor uh, trece prin sistem vor crește substanțial. Mulțumim Curții de Conduri pentru această prezentare și acum dau cuvântul comisarului pentru politica regională, domnul Hunt pentru 5 minute. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte, distinși membrii ai Parlamentului și a Curții de Conturi. Um, doresc să mulțumesc uh, personalului Curții de Conturi pentru raportul uh, foarte onest despre um, politica de coeziune. Uh, discuția referitoare la acest raport a început deja în uh, ianuarie și am spus deja atunci că am încredere că va avea loc o îmbunătățire a situației în uh, domeniul politicii de coeziune. Și raportul de astăzi și discuția de astăzi cred că va arăta că ne aflăm pe un drum bun. Cele mai, sau cea mai importantă îmbunătățire este regresul cotelor de eroare. Și acest lucru se datorează nu doar eforturilor depuse de comisie, ci și eforturilor depuse de Curtea de Conturi și uh, acestei comisii și toate discu- discuțiile purtate și toate remarcile uh, făcute din toate părțile au, au contribuit la acest lucru. Cred că este prea devreme să vorbim de o tendință, însă, într-adevăr, cred că avem date foarte bune uh, și cred că această tendință va fi continuată și în anii următori. Curtea de conturi atrage atenția asupra unor îmbunătățiri semnificate, de exemplu, uh, regresul rată, cotelor de, uh, ratelor de eroare în eșantioanele probate. Două, două treimi din eșantioane nu au niciun fel de rată de eroare. În plus, um, Curtea de Conturi consideră că funcționează toate uh, sistemele de uh, control eficient sau cel puțin parțial eficient. Și acest lucru înseamnă că niciun sistem nu a fost considerat a fi a avea probleme. Aș dori să spun deja de pe acum că în anul uh, trecut poate nu a fost cea mai fericită situație în ceea ce privește alegerea eșantioanelor Cred că au fost uh, alese uh, regiuni care în trecut uh, ne-au dat motive de îngrijorare, de exemplu Spania, Portugalia și Marea Britanie, dar și țări precum Ungaria, Estonia, Franța, Luxemburg, Lituania. Deci, cred că este vorba de un, o eșan, un proces de șantionare foarte, reprezent, foarte reprezentativ. și um, raportul uh, actual a primit nota A din partea Direcției uh, Generale pentru uh, Finanță. Nu ar trebui să uităm că um, există un aviz pozitiv din partea Curții de Conturi referitor, de, referitor la abordarea Comisiei față de rapoartele din uh, anii uh, trecuți și planul de acțiune de al acțiunii al Comisiei a fost uh, evaluat în mod pozitiv. Și eu cred că putem să ne bazăm pe acest uh, plan de acțiune care arată deja că, uh, care își manifestă deja uh, efectele, de exemplu în ceea ce privește autorizarea um, strategiilor de evaluare, care asigură că mecanismele funcționează foarte bine ex ante. Comisia nu um, nu eliberează niciun fel de fonduri până când nu există asigurare din partea acestor uh, mecanisme. De la început, Comisia a oferit o pregătire în acest sens și am respectat uh, această practică de a tăia uh, plăți în momentul în care stabilim și ne dăm seama că există lipsuri. Așa s-a întâmplat în anul 2010 unde au avut loc 43 uh, de întreruperi de plăți, însă și cred că acest lucru arată cât de eficient este acest nou instrument pe care îl avem. Și procesul uh, strict în ceea ce privește corecturile uh, financiare a arătat rezultate și nu voi discuta acum în mod uh, concret despre cifre, poate vom face acest lucru în decursul uh, discuției. Uh, deci, în rezumat, trebuie să fim mulțumiți, însă trebuie să ne dăm seama că nu ne-am terminat munca în acest moment, trebuie să rămânem în continuare atenți. Ne dorim să reducem și mai mult cota de erori Există o strategie largă în ceea ce privește programul între 2000-2006 și în decursul discuției, desigur, voi face uh, mai multe remarci referitoare la acest lucru. Așadar, în concluzie, domnilor și domnilor, am propus o, o reformă, o soluție de reformă pe, pe viitor care arată în ce direcție uh, dorim să progresăm. Însă do- doresc să și spun ca reacție la unele uh, lucruri afirmate în presă astăzi, doresc să afirm următorul lucru. Politica de coeziune asigură creșterea împreună a Europei, asigură um, reducerea uh, diferențelor care există între diferite uh, regiuni și asigură apropierea țărilor și regiunilor uh, de anumite uh, standarde, în același timp ne asigurăm că alte țări și alte regiuni nu renunță la standardele deja existente. Vă mulțumesc și mă bucur pentru discuția care va urma. Se Passo la parola. Mulțumim. Acum dăm cuvântul oh, Comisarului pentru Ocupare și Afaceri Sociale, domnul Andor. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, deputați europeni, stimați membri ai Curții de Conturi, doamnelor și domnilor. Așa cum a spus și colegul meu Johannes Hahn, aș vrea să încep prin a adresa mulțumiri doamnei Caniula și domnului Caldera, președintele Curții, pentru felul în care au fost prezentate conturile 2009 raportul dumnealor. Au făcut totul cu multă claritate și Vreau să mulțumesc uh, membrilor Curții de Conturi pentru uh, calitatea muncii depuse. Noi salutăm această ocazie de a discuta despre implementarea bugetului european. Am ținut cont atât de critici cât și de recomandări și am luat totul foarte în serios. Raportul curții pe anul 2009 arată că gestionarea financiară s-a îmbunătățit foarte mult în ce privește politicile de coeziune față de exercițiul bugetar precedent. Există mai mulți indicatori de performanță uh, care au fost uh, calculați pe grupurile uh, eșantion și s-a văzut că s-au înregistrat progrese, mai ales în ce privește sistemele de control și audit. Sunt perfect conștient de faptul că ne putem aștepta la rezultate foarte variabile, având în vedere faptul că și grupurile eșantion variază. Dar nu asta este important. Pe mine mă interesează rata reducerii greșelilor și credem că nu se datorează numai norocului. Deci sunt mândru să vă prezint progresele pe care le-am făcut în ce privește implementarea planului de acțiune adoptat în 2008. Avem toate motivele să credem că acțiunile întreprinse de comisie, împreună cu măsurile care au fost luate pentru perioada financiară 2007-2013, au început să dea roade. Respectiv, din anul 2008, Comisia, și mai ales pentru Fondul Social European, a adoptat împreună cu sprijinul acestei comisii o politică mai strictă în ce privește întreruperea sau suspendarea plăților acolo unde s-au observat lacune în sistemul de management. De asemenea, nu se datorează norocului faptul că unele programe din unele țări nu au fost selectate de curte, tocmai din cauza că propriile noastre sisteme de control au putut să identifice lacune, slăbiciuni și au putut să suspende uh, Uh, fluxul de fonduri atunci când exista îndoiel în ce privește felul în care banii contribuabililor europeni erau cheltuiți. Bineînțeles că rezultatele bune registrate nu înseamnă că ne întrerupem eforturile. Totul trebuie consolidat și trebuie să îmbunătățim și mai bine gestionarea fondurilor și trebuie să reducem rata greșelilor. Pentru a putea îndeplini acest obiectiv, nu trebuie neapărat să existe mai multe controale trebuie să ne concentrăm pe eficiența sistemului de control în sine. Un element cheie în acest context este implementarea a abordării unui singur audit. Mi se pare că acest lucru este foarte important, mai ales pentru a avea un control de calitate și cu atât mai mult cu cât și numărul proiectelor pe perioada uh, viitoare va crește. Pentru Fondul Social European, principala sursă de Uh, eroare venea din um, respectarea criteriilor de eligibilitate atunci când erau um, acordate fonduri. Deci încercăm pe viitor să reducem acest gen de erori. Nu vom obține beneficii decât dacă vom și simplifica uh, regulile de eligibilitate, reguli stabilite la nivel național. Pentru mine însă uh, simplificarea și eligibilitatea nu se bat cap în cap. De exemplu, eu cred că ar fi bine să ne gândim cum putem să simplificăm mult, cu mult mai mult regulile pe viitor. Dar aceasta nu este singura cale. Iată de ce, așa cum recomandă și Curtea de Conturi, Comisia va încuraja statelor membre să, aspecte, să respecte cu mai multă rigurozitate um, um, toate sistemele de control deja um, existente. În sfârșit, Curtea a subliniat faptul că informațiile cu privire la uh, corectarea financiară care provin de la statele membre sunt puțin fiabile. Sunt de acord cu experții de la Curtea de Conturi, este cu adevărat o problemă. Acum informațiile uh, sunt de o mai bună calitate, dar nu putem încă să ne declarăm satisfăcuți. Vom continua să depunem eforturi în această privință pentru a obține cifre cât se poate de viabile. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați europeni, executarea bugetului în conformitate cu regulile este necesară, dar nu este uh, un lucru suficient. Banii sunt puțini și atunci când e vorba despre banii contribuabililor, nu e suficient să respecti regulile, trebuie să-ți fixezi obiective de uh, eficiență. Trebuie să existe o adevărată plus valoare pentru cheltuirea banilor europeni. De aceea noi vrem uh, să facem mai multe lucruri pentru a avea o mai mare eficiență în domeniul politicii de coeziune. Și vom putea face acest lucru dacă ținem cont de strategia Europa 2020 și dacă vom avea o mai bună calitate a cheltuielilor. În cel de-al cincilea raport uh, um, despre politica de coeziune am propus mai multe uh, am făcut mai multe sugestii pentru îmbunătățirea acestei calități și acum așteptăm uh, contribuțiile părților interesate. Știți bine că în următoarele luni vom avea multe lucruri de făcut. Procesul legislativ uh, este deja în curs de derulare și știu că vom mai avea ocazia să îl abordăm. Tot în 2011 ne vom prezenta propunerea pentru următoarea generație de fonduri structurale. Și Aici vom ține cont de multe dintre recomandările curții. Raportul curții a reprezentat o contribuție importantă pentru noi și acum vă stau la dispoziție pentru a răspunde la eventualele întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar Andor. Acum dăm cuvântul colegului Cație Marcachis, care este raportorul. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei uh, Calui Light pentru raport, uh, raportul din partea Curții de Conturi și doresc să mulțumesc și pentru raportul uh, referitor la primul capitol, deoarece acest capitol este capitolul hotărător care ne spune dacă politica, dacă putem să avem încredere în politica uh, Comisiei, dacă noi ca parlam noi în calitatea noastră de Parlament, de instanță de control, depindem de munca depusă de Curtea de Conturi și de aceea doresc să mulțumesc Curții de Conturi. Mă bucură faptul că în politica de coeziune ambii uh, comisari care sunt responsabili în acest domeniu colaborează uh, strâns cu Curtea de Conturi și uh, cred că în acest domeniu um, avizele Curții de Conturi sunt mult mai de încredere decât în alte domenii unde nu există o asemenea comunicare cu Comisia. Așadar, cred că avem o bază foarte solidă pe care putem construi. Aș dori să felicit în primul rând uh, Comisia pentru uh, regresul, deci pentru uh, faptul că cazurile unde există probleme devin din ce în ce mai puține și uh, să sperăm că nu este, că acest lucru nu, nu se cauzează unei întâmplări, ci uh, este rezultatul unei politici. Însă pentru prima dată aici în Parlament vedem, um, suntem martorii unor uh, eforturi uh, care sunt urmate în mod uh, voluntar. Și vedem că politica începută mai de mult este continuată acum de domnul comisar Șemeta. Și doresc să-i uh, mulțumesc uh, comisiei că ne dă nume concrete prin acest, aceste conturi anuale ale Uniunii Europene nu ne dă doar cifre, ci ne spune și în mod concret în ce state membre, ce fel de erori au, au, uh, s-au întâmplat și, după părerea noastră, este vorba de o, o bază foarte importantă pentru noi și uh, astfel putem să vedem care sunt uh, erorile statelor membre. Și în domeniul politicii de coeziune există un, o cifră foarte importantă și aici aș trec acum la aspectele negative. Cifra publicată aici în aceste conturi anuale uh, Um, este vorba de perioada între 94, 1994 și 2006 și în această perioadă s-au plătit 7,7 miliarde de euro care nu trebuiau plătiți, de fapt. Este vorba de o sumă cumulată și este uh, suma uh, fondurilor primite pe nedrept de către statele membre. sau um, sau din acești bani s-au plătit înapoi uh, foarte puțin și um, s-au, s-au plătit de fapt doar 709 milioane uh, înapoi. Și este vorba de fapt de banii ai contribuabililor care au fost strânși uh, în urma unor uh, eforturi și este vorba de fonduri ale contribuabililor care nu au fost uh, plătite în mod corect și care au fost, uh, din, din această sumă s-a primit înapoi o, un procent foarte mic. Din păcate, aceste lucruri continuă și acum. Există, nu există o modificare mare, există o modificare a tendinței, însă nu a logicii celor care se, uh, lucrurilor care se întâmplă. Și um, atrag atenția asupra uh, practicii domnului uh, Andor de, uh, este vorba de instrumentul de um, um, oprire a acestor, de suspendare a acestor fonduri, este vorba aici de un termen tehnic, deci este vorba de suspendarea unor fonduri pentru statele membre care, în mod evident, au o problemă. Și acum ajung la punctul cel mai important. Văd că în cazul dumneavoastră, uh, domnule Andor, că în mod uh, evident nu plătiți, nu ați plătit proiecte care uh, nu funcționează bine și acest lucru are, are influență și asupra evaluării. Cu toate acestea, ne lipsește un plan de uh, acțiune în momentul în care uh, aveți tendința să apelați la asemenea acțiuni de suspendare a fondurilor. Deci avem nevoie de o declarație în ceea ce privește existența unor uh, automatisme. Deoarece știți foarte bine că în trecut, în uh, domeniul larg al politicii de coeziune, ministrii au venit la Bruxelles, s-au întâlnit cu comisarul respectiv și s-au asigurat că aceste plăți au continuat până la urmă. Și noi ne dorim că aceste uh, suspendări să devină automate, fără nicio influență politică. Și am discutat deja cu mulți colegi și știu că colegii mei din comisie mă sprijină în acest sens. Dorim să discutăm cu dumneavoastră și vă cerem un plan de acțiune pentru o suspendare automată a uh, plăților. Și există un alt punct la care aș dori să mă refer Cred că ar trebui să dăm mai mult, dovadă de mai multă responsabilitate în ceea ce privește uh, responsabilitățile, domeniul de responsabilitate a fiecăruia dintre noi. Aș dori să mulțumesc aici domnului Ian Mulder, care uh, ani de zile a, s-a angajat uh, în ceea ce privește uh, declarațiile naționale ale administrațiilor. Și este vorba de un uh, instrument care a exercitat presiune asupra statelor membre. Uh, și doresc, domnule comisar Han și domnule Andor, să vă sprijinim în continuare cu, uh, prin intermediul acestor instrumente de uh, declarații ale administrațiilor naționale. Astfel cerem din partea statelor membre ca acestea să recurgă la o mai bună contabilitate în, în uh, politicile lor. Deci, potrivit tratatelor, dumneavoastră sunteți responsabil pentru respectarea tratatelor. Deci de aceea ne adresăm dumneavoastră și vă uh, cerem din nou să fie prezentate aceste uh, declarații uh, administrative naționale. Două state au făcut deja acest lucru și vă cerem acest lucru din nou, deoarece știm exact care sunt statele care au probleme și um, dorim să știm dacă care este părerea dumneavoastră, se poate face acest lucru sau nu. Al treilea uh, punct este vorba de rapoartele dumneavoastră și am aici în față ambele rapoarte referitoare la activitatea anuală. Este vorba de rapoarte care sunt foarte interesante, sunt rapoarte deschise, cinstite, în care se spune foarte clar unde există rezervă, unde nu se plătesc fonduri și cu toate acestea uh, îmi uh, permit să vă citesc, să vă citesc ceva din uh, acest raport, din declar, declarația pe care ați uh, semnat-o dumneavoastră, domnule Han, și scrieți aici, confirm că nu știu uh, nimic din cele uh, raportate aici care ar, put, care ar putea să aducă un atingere intereselor instituțiilor. Însă, din 38 din cele 79 de uh, programe, uh, Direcția Generală nu uh, are toate motivele să creadă că uh, tranzacțiile subiacente au fost uh, legale. Deci 38 din 79 de programe, în, în aceste cazuri, uh, nu aveți detalii uh, detaliile necesare pentru a putea judeca dacă ceea ce s-a întâmplat acolo a fost corect sau nu. Apoi, din celelalte 41 de programe rămase, au fost uh, detectate deficiențe uh, importante înaintea uh, declarării rambursării. Așadar, dacă este e să înțelegem foarte bine limba engleză, trebuie să înțelegem următorul lucru. O jumătate din programe n-ar fi trebuit să aibă loc și pentru cea, cealaltă jumătate de cealaltă jumătate dintre programe nu s-au uh, plătit fonduri pentru că calitatea de acolo era slabă. Deci eu înțeleg faptul că statele membre au prezentat uh, lucruri care de fapt uh, nu ar fi trebuit uh, autorizate de la bun început. Și înțeleg Înțeleg care este situația dumneavoastră, însă atrag atenția că noi nu putem să acceptăm pe termen lung această situație. Știu că acum uh, discutăm despre factorii de risc împreună cu uh, statele membre, încă, însă în majoritatea cazurilor, și asta s-au, uh, s-a spus deja cifrele exacte, exacte, la 30% din cazuri știm de la început că există un risc ridicat și că nu ar fi trebuit să efectuăm plăți. Și aceasta este de fapt problema noastră. Problema noastră este că știm de fapt dinainte care sunt membrele state, care sunt regiunile unde s-ar putea să apară uh, probleme, totuși se, se efectuează plăți și apoi dumneavoastră, domnule Han, nu puteți confirma faptul că uh, totul s-a petrecut așa cum trebuie. Și noi dorim să vă ajutăm din acest punct de vedere și cred că avem o singură uh, problemă și poate asta este și problema noastră. Posibilitatea pe care o avem este uh, să vedem exact ceea ce facem uh, în ceea ce privește descărcarea bugetară și știm că este vorba de un uh, instrument dificil. Însă vedem că în anul 2009 a venit un moment, un momentul în care, prin care datorită publicării numelor statelor membre și datorită adoptării tratatului de la Lisabona, cred că a venit momentul în care putem să vă spunem în mod foarte clar că există o problemă importantă și că, în ciuda tendințelor pozitive, nu mai suntem dispuși să acceptăm anumite uh, cifre, anumite plăți care nu ar fi trebuit să aibă loc. Și cred că este o diferență între uh, cifrele prezentate de domnul Han și domnul Andor, deoarece domnul Andor, într-adevăr, a făcut recurs la instrumentele de uh, suspendare uh, este adevărat, a fost vorba de proiecte mai mici, însă cred că este vorba de un instrument pe care trebuie să-l folosiți. Revin însă acum la tratatul de la Lisabona și de uh, noul instrument pe care puteți să, trebuie să-l introduceți. Este vorba de raportul de evaluare. Și doamna uh, Calulait vă poate confirma acest lucru. Aici nu discutăm doar despre Um, uh, legalitatea uh, plăților. Acest lucru este uh, evaluat de Curtea de Conturi. Pe baza tratatului de la Lisabona trebuie să discutăm și despre eficiența acestor fonduri și cred că această discuție vine la cel mai potrivit moment în acest moment în care Europa se confruntă cu această criză economică și uh, moment în care peste tot se uh, reduc bugete Tocmai ne aflăm într-o negociere foarte dificilă pe marginea bugetului cu Consiliul și cred că este uh, momentul potrivit uh, în care trebuie să începem să ne gândim dacă nu putem uh, cheltui mult mai eficient fondurile pe care le avem la dispoziție. Și de aceea vă rugăm să ne prezentați un plan cum, despre cum doriți să elaborați acest raport de evaluare. Este clar că trebuie să ne prezentați acest raport, însă nu știm exact uh, ce formă va trebui să aibă acest raport. Ne-ar plăcea ca, pe lângă acest raport de activitate, uh, la fiecare program pe care îl uh, plănuiți să ne prezentați și fondurile pe care doriți să le, să le prevedeți pentru acest program și care este uh, folosul adus Uniunii Europene. Deci, pot să fie, poate să fie vorba de proiecte regionale concrete, însă uh, trebuie să existe un folos concret care să fie și demonstrat. Și deci este vorba, uh, toate aceste lucruri trebuie să apară în acest raport de evaluare. Și mă bucur, domnule Han, că ați semnat această, dom, domnule Andor, că ați semnat această uh, declarație, însă m-ar bucura dacă ar fi fost semnată și de uh, domnul uh, Han. Nu știu de ce acceptăm o asemenea practică pe baza căreia conducerea politică nu are, de fapt, nicio responsabilitate concretă comisarii au trecut prin procesul de audiere și, după părerea mea, comisarii trebuie să și accepte răspunderea pe care o au. După părerea mea, uh, comisarii au doar de câștigat în uh, momentul în care um, își acceptă uh, răspunderea și vă mulțumesc, domnule, uh, domnule comisar Han, vă, vă mulțumesc pentru declarația care ați făcut-o, însă cu toate acestea insist asupra uh, semnăturii dumneavoastră pentru ca sistemul să devină și mai uh, eficient. Și aș dori să mă refer din nou la relația uh, între cei 7,7 miliarde de euro care ar fi trebuit uh, să fie plătiți înapoi și cei 709 milioane de care au fost uh, plătiți de fapt. Uh, și aici ne arată ce probleme există în mecanismul de uh, corecție. Cred că trebuie să găsim modalități de a exercita presiunea asupra statelor membre să plătească acești bani cât mai repede înapoi. Și aici și Curtea de Conturi și noi atragem atenția uh, asupra uh, deficiențelor existente. Și o sursă o reprezintă uh, complexitatea uh, cererilor uh, și a, a programelor și a punerii în aplicare a programelor. Deci, ajung la următorul punct. Avem nevoie de o simplificare, o simplificare care, uh, desigur, în unele cazuri este boicotată de către statele membre, deoarece în spatele unui sistem mai complex te poți ascunde mult mai bine și un uh, sistem complex permite existența unor greșeli pe care nu poți să le uh, descoperi foarte ușor și există culturi diferite în Europa din acest punct de vedere, însă mm, cred că nu putem accepta acest lucru și nu putem explica acest lucru uh, contribuabilului european. De aceea ne dorim din partea dumneavoastră să ne spuneți unde pot uh, fi efectuate uh, simplificări la punerea în aplicare a programelor și, din păcate, există situația următoare. Um, dumneavoastră, ca și Comisie, și statele membre sunteți responsabili pentru punerea în aplicare și există norme de punere în aplicare, 27 de norme de punere în aplicare, într-un domeniu unde ar trebui să există norme mai simple. Și aceasta este, de fapt, uh, eroarea și greșeala. Și am dori un plan de punere în acțiune mai simplu și am dori să știm și care sunt statele membre care se opun unei asemenea idei deoarece nu putem progresa până în momentul în care nu știm care sunt uh, statele care se opun unei asemenea idei și doar astfel putem să ajungem la o plus valoare europeană. Și din acest punct de vedere, simplificarea este uh, foarte importantă. Doamnelor și domnilor, colegii au uh, pus foarte multe întrebări și înscris și vor face acest lucru și acum și aș dori să avertizez, să atrag atenția că nu ar trebui să fim prea uh, speciali. Cred că uh, este un proces interesant să punem întrebări uh, scrise prea complicate și să ni se răspundă în mod uh, uh oral. Deci trebuie să spun că este al 16-lea an în care avem un DAS negativ și cred că trebuie să uh, începem să ne gândim acum să vorbim despre schimbarea sistemului și să nu continuăm să vorbim despre mici uh, erori și sunteți o, o comisie nouă și am uh, ați, uh, ați transmis niște uh, pozitive, niște semnale foarte pozitive și cred că a venit momentul să discutăm despre această schimbare de sistem. Vă mulțumesc pentru atenție. Prima de aprire. Mulțumesc, spune președintele. Înainte de a lansa discuția, aș vrea să dau foarte pe scurt cuvântul comisarilor ca să poată să răspundă întrebărilor din partea raportorului. Da, vă mulțumesc. O să încerc să fiu cât mai uh, succint. În primul rând doresc să uh, mulțumesc pentru faptul că s-a recunoscut, că au fost recunoscute eforturile noastre în sensul îmbunătățirii uh, situației. De aceea doresc să mă folosesc de această ocazie aici în Parlament de a mulțumi și colaboratorilor uh, mei uh, foarte multe lucruri uh, pozitive um, am moștenit de la um, colaboratorii um, predecesorului meu. Și este adevărat, este important să, uh, de, să discutăm uh, principial. Care este sarcina regională a politicii de coeziune? Și pe lângă obiectivul de a investi în regiuni de a apropia uh, aceste regiuni și de a, de a reduce diferențele între regiuni, există și un alt obiectiv important. La, în ceea ce privește instrumentele de audit și de control, în, în uh, regiuni, trebuie să avem un, un uh, standard uh, asemănător Așadar, pentru că altfel, în, din punct de vedere economic, nu vom reuși să, să depășim toate aceste uh, diferențe, însă, în ceea ce privește uh, cultura de uh, audit, ne dorim și ne, ne dorim să ajungem la un standard apropiat pentru, pentru că acest lucru ajută și la completarea pieței unice pentru că astfel uh, le putem să, putem să garantăm întreprinderilor că au aceleași șanse cu întreprinderi din alte regiuni și din alte uh, țări. Și după părerea mea, este vorba de un obiectiv foarte important. Avem și o sarcină pedagogică. Și acest lucru am uh, încercat să-l transmit până acum. Sarcina noastră este uh, de a apropia, de a unifica aceste regiuni și sarcina mea este în cele din urmă să investesc fondurile în mod corect, în mod eficient pentru a sprijini aceste obiective. Și ținând cont de această filozofie, doresc să vă cer să înțelegeți cum abordăm noi corecturile finan- financiare și rambursările? Sarcina, abordarea noastră esențială uh, se bazează pe uh, cheltuirea onestă și corectă a uh, fondurilor. Dacă acest lucru se întâmplă, dacă statele membre realizează singure aceste corecturi, părerea noastră este, și aceasta a fost practica până acum și eu sprijin acest lucru, statele membre apoi au uh, ocazia ca banii care nu au fost cheltuiți inițial în mod corect să fie uh, folosiți uh, în acest cadru pentru alte proiecte, însă în mod corect. Deci, pe de o parte există această nevoie de, corect, de corectat și pe de altă parte sumele care uh, sunt uh, uh, plătite înapoi vor duce, de fapt, la situația în care statele membre vor primi uh, șansa de a refolosi aceste uh, sume. Pentru că astfel evităm situația în care la sfârșitul unei uh, perioade să nu mai poată fi făcute uh, reinvestiții. Uh, și ceea ce nu a putut uh, fi reinvestit este ceea ce este apoi plătit, ceea ce este plătit înapoi uh, din aceste fonduri. Și eu sprijin această filozofie. Un alt punct, eu cred că trebuie să facem o diferență între erori sistemice și erori individuale. Uh, erorile sistemice, de exemplu, sunt când într-o, într-o țară o normă europeană este transpusă în mod uh, fals în uh, standardele naționale. Și se respectă până la urmă normele naționale și sarcina noastră este să identificăm această eroare, să purtăm negocierile cu statul membru și, de regulă, uh, um, ajungem uh, la, un, la o anumită concluzie, ne punem de acord asupra unui procent de uh, corecturi în uh, care se încadrează aceste erori și apoi um, sarcina statelor membre este să identifice aceste proiecte și să recupereze uh, sumele respective. În regulă se întâmplă de asemenea negocieri și vă dați seama că statele uh, membre nu sunt încântate când dau uh, loc asemenea corecturi uh, financiare și o asemenea, un, un asemenea proces uneori se încheie de fapt în, în fața curții de justiție, curții de conturi. Deci, există o diferență între ceea ce își dorește uh, Comisia și ceea ce uh, se corectează în cele din urmă. Și acest lucru se întâmplă mai ales în ceea ce privește erorile uh, sistemice. Când este vorba de o eroare individuală, pe de altă parte, putem reacționa mult mai uh, rapid. Uh, Aș dori să-i uh, spun și domnului director Hanna Um, de ce nu, de ce nu semnăm acest lucru uh, singuri? Și um, a fost, a fost vorba o, de, de, de o filosofie uh, clară de a implica uh, tot mai mult acest serviciu. Comisarul sunt Uh, responsabil uh, prin uh, faptul că acest, anual, acest raport anual este transformat într-un raport sintetizat care este hotărât de către întregul colegiu și care reprezintă angajamentul nostru politic și acesta este raportul care este transmis apoi Parlamentului. Deci, desigur, există o responsabilitate a, a serviciului și există și o răspundere politică a Comisiei. Uh, în ceea ce privește simplificarea. Uh, aș dori să mă folosesc de această ocazie, domnule uh, președinte, și să spun că în acest domeniu s-au întâmplat uh, anumite lucruri, și, dar trebuie să se întâmple mai multe lucruri. Și o parte din sarcina administrativă ia naștere, de fapt, în statele membre și uh, purtăm discuții deja cu membrele state pentru a vedea care ar putea să fie contribuția acestora de a reduce această sarcină administrativă. În cazul unei țări am uh, văzut că între uh, cererea celui care folosește banii și rambursarea acestor bani au trecut 8 luni și când uh, și nu, e, nu este foarte bine ca uh, consumatorul să, uh, își, să creadă că această perioadă lungă se datorează doar uh, celor ce se întâmplă la, uh, la Bruxelles. Deci, poate domnul director Han acum va vorbi și apoi poate alții. Vă mulțumesc. Problema în sectorul meu de activitate pentru anul 2009 este una foarte specifică, mai ales în ce privește cele 38 de programe din totalul de 79. Deci cele 38 de am spus că nu am prea multă încredere. Haideți să vă dau mai multe detalii. În mai multe state membre, în mai multe regiuni, nu uh, fuseseră încheiate controlele de conformitate sau cel puțin le-au făcut în ultimul moment și au ajuns și la comisie foarte tardiv rezultatele acestor controle. Aceasta putea să fie o cauză. Sau o, un alt caz este că uh, regiunile respective cheltuiseră foarte puțin din banii alocați și controlele care avuseseră loc foarte târziu nu ținuseră cont și de această cotă parte din banii europeni cheltuiți pentru proiectele respective. Controlaseră numai banii alocați de regiune, de exemplu. Deci iată câteva exemple de cazuri în care nu uh, credeam că uh, sistemele de gestionare erau demne de încredere și atunci am suspendat plățile și așa cum știți probabil, unul dintre statele respective chiar a depus plângere în fața Curții de Justiție și acum așteptăm hotărârea instanței. Sperăm că la anul nu vom mai avea asemenea scenarii. Acum dau cuvântul domnului Andor. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului Kacimarkakis pentru analiza domnului și vreau să spun că dumnealui a evaluat și a identificat foarte bine care erau Uh, provocările cheie, mai ales pentru uh, Fondul Social European și pentru politica de coeziune. Acum, în ce privește uh, raportul de activități anuale și semnăturile, nu pot să vă spun decât că noi urmăm um, standardele de la comisie, nu putem să aplicăm alte reguli. Fiecare direcție generală funcționează cum Uh, a făcut-o dintotdeauna potrivit propriilor reguli. Acum, în ce privește această posibilitate de a întrerupe plăți sau de a le suspenda cu totul? Pentru noi, credem că ar trebui să facem mai mult uh, pe partea de prevenire decât uh, de pedepsire, deci că ar trebui mai întâi să simplificăm regulile. În ce privește suspendarea plăților? Recent uh, am uh, făcut o schimbare a politicii față de perioadele precedente. Deci am îmbunătățit, ca să spun așa, calitatea cheltuielilor, dar nu cred că am uh, luat măsuri suficiente. Noi ne-am dorit să stimulăm îmbunătățirea sistemului de gestiune și de control în statele membre dar atunci când suspendăm plățile, vrem ca acest instrument să fie văzut ca o măsură constructivă, cum spuneam, de incitare, de stimulare a statului respectiv de a cheltui mai bine uh, fondurile europene și mai, mai bine zis de a le uh, uh, controla mai bine. Nu este o măsură uh, automată, nu este nicio măsură influențată politic, este undeva la mijloc. Uh, ne consultăm între diferitele direcții generale și cu beneficiarii fondurilor, încercăm să identificăm în timp util uh, eventualele probleme cu uh, și să știm în ce fază de dezvoltare se găsesc proiectele înainte de a lua hotărârea aceasta de suspendare. Deci avem o anumită filozofie atunci când aplicăm aceste practici. Și atunci când hotărâm să luăm asemenea măsuri, pot să vă asigur că până la urmă obținem consecințe pozitive. Din nou, sunt ferm convins că dacă vom simplifica regulile, vom avea mai puține cazuri în care să fim nevoiți să suspendăm plățile, pentru că vor exista din ce în ce mai puține greșeli. Mult mai multe lucruri pot fi făcute, astfel încât regulile să uh, fie uh, mai uh, explicite, mai clare pentru beneficiarii potențiali, mai ales cu privire la criteriile de eligibilitate. Cred că pentru următoarele perspective financiare vom putea să facem pași mai concreți, nu înainte, dacă este să rămânem realiști dar chiar și pentru anii care au mai rămas din actualele perspective financiare, nu stăm cu brațele încrucișate. Poate că putem să avem uh, diferite forme de evaluare ca să demonstrăm că banii din bugetul european sunt folosiți în folosul cetățenilor europeni și reprezintă cu adevărat o plusvaloare. Dacă ne dorim să um, demonstrăm mai bine care este utilitatea proiectelor finanțate din fonduri comunitare, cum spuneam, ar trebui poate să avem noi metode de evaluare și de comunicare. Dar pentru a le pune, uh, pentru a le putea schița, pentru a le putea crea, cred că va trebui să ne consultăm mai înainte cu părțile interesate și, uh, și cu deputații. Vă mulțumesc, domnule președintele. Acum are cuvântul doamna Gres. Vă mulțumesc. Um, nu sunt uh, foarte sigur ce ar trebui să credem despre ce am putea face cu raportul pentru 2009 al uh, Curții de Conturi, deoarece uh, nu au fost prezentate, de exemplu, de partea Comisiei pentru 50% din programe niciun fel de cifre. În ceea ce privește Fondul European de Social, au existat foarte multe părți, foarte multe programe unde nu au, uh, care, în care nu au fost efectuate uh, plăți. Deci nu cred că este o, o situație uh, minunată. Și doresc să refuz acum să mă să vorbesc clar despre Uh, cifre, însă doresc să existe o declarație uh, referitoare despre referitoare la bugetul pentru 2009 și ce facem în acest moment. Problema noastră reprezintă statele membre care, în mod evident, nu au fost în stare să gestioneze aceste programe așa cum ar fi trebuit. Deci, uh, avem o problema, chiar dacă există o tendință pozitivă și dorem să știm uh, care sunt planurile concrete ale Comisiei, în afară de uh, vorbe frumoase. Deci, trebuie să ne punem din nou această întrebare și în ceea ce, ceea ce privește răspunsurile la întrebările noastre uh, în scris, aș dori să mă plâng puțin, deoarece Um, s-a făcut uh, referire la uh, directivă, lucru care este cunoscut de fapt. Deci uh, lipsesc răspunsuri de con- în conținutul aceste întrebări, în ceea ce privește calitatea controlelor. Curtea de conturi a amintit 30% și procentele 30% și 70% și se pune întrebarea cât de, importantă este, cât de importante sunt verificările ex ante. Deci, cred că aici situația este puțin uh, neclară sau nu putem să ne așteptăm la, o, la un rezultat mai bun din partea acestor verificări ex uh, ante. Apoi, în ceea ce privește um, recuperarea. Cred că trebuie să discutăm despre transparența uh, procesului de recuperare. Domnul Han a spus că există o, o problemă uh, legată de faptul că nu putem să ne dăm seama în mod clar câtă, ce procent din, din aceste fonduri mai este disponibil la uh, sfârșitul unui exercițiu financiar. Uh, deci ar fi bine dacă am putea să îmbunătățim mai departe acest proces. Spun, spuneți că vă doriți să existe posibilitatea transferului de fonduri dintr-un proiect la altul, însă am dorit să știm care sunt propunerile dumneavoastră în sensul creșterii transparenței. Și o altă întrebare. Săptămâna trecută am petrecut foarte mult timp ocupându-mă um, de Uh, proiectele care au fost uh, permise să funcționeze anul trecut cu uh, o cofinanțare de 100%. Există un proiect care se numește Statul Social. Acolo autoritățile locale uh, au 15% uh, cofinanțare. Este pentru fiecare, pentru 10 proiecte uh, primesc 15.000 de euro pe lângă propria contribuție. Um, aceste proiecte trebuie să facă o, o, o, o prezentare de uh, presă la Berlin și după uh, M-ar interesa să știu dacă această situație este specifică Germaniei sau este o problemă la nivel european. Vă mulțumesc, domnul comisar. Da, Vă mulțumesc. Um, prima întrebare a doamnei Grese s-a referit la um, capacitatea de absorție. Aici trebuie remarcate două lucruri. Pe de o parte, da, Există într-adevăr o întârziere care are uh, în principal două cauze. Pentru perioada 2000-2006 am uh, făcut posibilă prelungirea perioadei de funcționare a proiectelor și statele membre s-au concentrat pe folosirea la maximă a fondurilor existente. Al doilea punct datorită unor uh, programe de creștere economică din statele membre, dar și a unor asemenea programe pe plan uh, european care au fost considerate a avea efecte pozitive. Deci, um, datorită acestei situații, unii au spus că anumite proiecte ar putea fi uh, finanțate ori cu, pe, baza acestor uh, programe de creștere economică sau pe baza unor uh, fonduri din coeziune. Și unii au apelat la uh, programele de creștere economică, deoarece fondurile de aici au fost puse la dispoziție mult mai rapid. Și în ceea ce privește politica de coeziune, acolo fondurile au un, sunt la dispoziție pe o perioadă mai, mai, mai lungă și sunt uh, convins că această situație se va schimba la sfârșitul perioadei. Anul uh, trecut am avut o, o situație uh, foarte bună și în acest an, în 2010, vom folosi bugetul prevăzut. Deci cred că am putem să știm foarte clar în ce măsură au fost cheltuiți banii prevăzuți. În ceea ce privește calitatea controalelor, este vorba de tema multianualității proiectelor uh, noastre. Deci, uneori, uh, unele evaluări ex ante, datorită uh, lipsei unor informații, datorită faptului că unele proiecte nu sunt încheiate, și datorită lipsa acestor informații permit uh, apariția unor uh, erori. Și aș dori să vă aduc aminte că um, analiza anuală a uh, curții de uh, conturi are loc după prima etapă și există după primul nivel și există de fapt trei uh, niveluri de, de analizare, de control. Uh, și sper că vom găsi o abordare com- comună pentru că și din partea uh, Curții de Conturi, după încheierea uh, definitivă a un exercițiu financiar, să fie, efectuată un, să fie efectuat un control care să stabilească uh, rata de erori, care apoi să, să devină o referință pentru analiză anuală pentru că um, acestea sunt uh, esențiale pentru cât de, uh, cât de bine funcționează acest uh, sistem. În, în ceea ce privește următoarea întrebare, eu plec de la uh, premisa că se va recurge la un uh, sistem pe bază de, uh, comput- de calculatoare și Astfel putem să, uh, stabil, să stabilim care este rata de eroare pe baza unor uh, programe opera, operaționale și cred că va dura 1 până la 2 ani până când uh, vom avea un sistem care poate funcționa și care să aibă calitatea necesară pentru ca 27 um, de state membre să poată Uh, recurge la uh, standarde asemănătoare. Sulla domanda che l'aveva fatto. Acum, la cererea, la întrebarea pe care a pus-o doamna Gresle, poate domnul comisar Andor, poate și el să răspundă ce privește cererea de la Berlin. Am adus uh, documente deci dacă vă interesează detaliile, vi le putem da, însă nu am pregătit dinainte aceste detalii. Da, domnule comisar, am crezut că se poate stabili dacă Uh, la nivel european se cere ca asemenea uh, comunicate de presă să fie transmise autorităților. Însă dacă nu puteți să ne dați o, un răspuns, nu este nicio problemă. Well, uh, there's a large amount of information which is absolutely multe informații legate de finanțarea politicii de coeziune și legate de proiectele individuale sunt publice. Nu văd de ce ar exista probleme în ceea ce privește evaluarea situației actuale. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și eu Curții de Conturi pentru raport și să pun o întrebare pentru Comisarul pentru Dezvoltarea Regională. Este foarte important să se facă progrese în ceea ce privește rata arieratelor. pentru uh, să se facă progrese în ceea ce privește rata erorilor. Statele membre sunt principalele responsabile de aceste progrese. Aș vrea să dau un exemplu de erori care au fost uh, poate intenționate și mă refer la compania de ceai lituaniană. E vorba despre două uzine din uh, Marea Britanie unde s-au pierdut locuri de muncă și despre o nouă uzină care a fost deschisă în Polonia și care este finanțată din uh, fonduri uh, EADF. Un coleg a adus în discuție acest caz. Comisia a răspuns că este în regulă pentru că Twinings este un uh, IMM și poate să beneficieze de fonduri structurale aș vrea să știu dacă fondurile structurale europene s-au folosit bine în acest caz. Mie mi se pare că este un caz clar de relocare a unei companii. Poate că ar putea să reconsiderăm acest caz și să vedem uh, cum anume trebuie să se aplice regulile pe viitor. Mulțumesc, domnul comisar. Da, Uh, cred că este vorba de o întrebare foarte dificilă. Um, deoarece um, înțeleg uh, situația celor uh, care au fost afectați în regiunea în care această firmă uh, Twinings a fost uh, activă și ne confruntăm din ce, tot mai des cu asemenea situații pe nivel european. Uh, anumite întreprinderi își uh, schimbă locul unde activează, își fragmentează activitatea uneori și am aflat de un caz de un lanț de uh, firmă de modă care are un centru de distribuire în apropierea Parisului și s-a hotărât să um, să construiască un alt centru de distribuire aici în uh, Bruxelles, deși uh, până acum situația din Belgia era condusă din uh, Paris. Însă um, s-a, s-a ajuns la această hotărâre și și pentru această măsură s-a făcut apel la fonduri regionale au fost uh, create locuri de muncă aici în Belgia, însă în Paris au, au fost pierdute câteva locuri de muncă. Și uh, putem spune că a fost creată o valoare adăugată europeană. Și uh, trebuie să ne punem această întrebare și această întrebare este greu de răspuns ținând cont de contextul pieței interne. Uh, este foarte clar că există reguli foarte clare în ceea ce privește um, mutarea uh, unui uh, sediu în care a fost, care a, care a beneficiat de subvenții europene timp, în ultimii 5 ani, în alt, la alt sediu, a, acest proces de mutare nu va fi sprijinit de uh, fonduri europa, europene. Uh, deci, în acest caz, uh, firma respectivă a decis să aibă un alt sediu sau mai multe sedii în Polonia și acolo, în Polonia, din câte știu eu, a, um, a, a uh, folosit și a primit subvenții a, uh, așa cum sunt atribuite întreprinderilor mici și mijlocii. Însă, Uh, cred că trebuie să analizăm cu mai mare atenție această situație, însă doresc să uh, declar aici în această comisie că ne confruntăm cu o uh, problemă fundamentală și cunosc situații în care s-a ajuns la un asemenea transfer în interiorul unei, unui stat membru, deoarece o regiune este o regiune de convergență și o alta are un alt statut și există alte posibilități de a beneficia de uh, subvenții într-o regiune de convergență. Însă, desigur, avem, uh, suntem interesați să creștem uh, standardele în această regiune de convergență. Deci, mă folosesc de această ocazie deoarece um, mă confrunt și discut deseori cu firme de mari dimensiuni și um, cred că toți deputații vin dintr-o circunscripție electorală și știți foarte uh, clar că există o concurență uh, globală. Dacă o firmă, este foarte important dacă o firmă se stabilește sau nu în Europa și pentru noi este foarte important ca o, o, o asemenea firmă de mari dimensiuni să aibă un sediu în Europa și să nu meargă să producă lucruri în China sau în India. Deci, uh, Cred că ne confruntăm cu această situație concurențională și trebuie să o acceptăm și uh, îmi pare rău că nu pot să vă dau un uh, răspuns simplu atunci când întrebarea este uh, complexă. Deci, Există uh, niște reguli foarte clare în ceea ce privește mutarea sediilor uh, firmelor. Dacă 5 ani, în, răstim de 5 ani de zile au fost folosite uh, sau făcut recurs la subvenții, uh, firma respectivă nu va mai putea primi ajutare. Dacă nu, atunci situația este mai uh, dificilă, însă uh, trebuie să vedem care este situația din punct de vedere european. Dreasă. Mulțumesc, domnul Andreasen. Sau doamnă. Doamnă. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare pentru doamna Caliu Se poate evalua în ce măsură reducerea erorilor în ceea ce privește fondurile de coeziune și structurale se leagă de reducerea posibilităților de cofinanțare în statele membre? Aș vrea să-i întreb pe comisari care este reacția lor la publicarea astăzi din Financial Times a raportului nostru cu privire la fondurile structurale și de coeziune și în special în ceea ce privește referirea la finanțarea europeană care ajunge în mâinile mafiei italiene. Și în special pe domnul Andor aș vrea să-l întreb de ce consideră că Uniunea Europeană nu are obligația pe care o au băncile și anume de a face publică o, de, o declarație de conturi, declarație contabilă. De asemenea, aș vrea să, ști, să spun că știu și eu companii care s-au mutat în Polonia doar pentru a beneficia de subvenții. Uniunea Europeană a sfârșit prin a finanța pierderile de locuri de muncă din Irlanda prin utilizarea fondului de ajustare la globalizare. Doamna Kaliulaid are cuvântul. Mulțumesc. Dacă reducerea erorilor a fost rezultatul absenței cofinanțării, este greu de spus. Este adevărat că cofinanțarea rămâne destul de scăzută și execuția nu este atât de mare cum am fi sperat acum câțiva ani. Acest lucru se datorează în parte faptului că statele membre folosesc încă bani din uh, fosta perioadă de programare. Nu au existat plângeri legate de absența fondurilor europene. Când uh, Comisia a aprobat uh, noile mecanisme de control, s-a continuat folosirea banilor din fosta perioadă de programare, deci banii au fost disponibili. În ceea ce privește absența cofinanțării. Nu am cunoștință de proiecte din statele membre care ar fi suferit din cauza că s-a oprit uh, finanțarea din absența cofinanțării. Însă sigur că dacă nu cheltuiești bani, nu poți să faci nici erori. Și după cum spuneam, reducerea banilor cheltuiți uh, probabil că a avut un efect asupra reducerii uh, ratei erorilor. Atunci când se cheltuiesc uh, bani mai mulți, sunt greu de verificat declarațiile de costuri și erorile se pot strecura din nou. Mulțumesc, domnul comisar. Übersiedelungen. Ich Ok, deci în ceea ce privește relocările întreprinderilor, nu cred că ar trebui să, nu cred că acesta este ceea ce ar trebui să discutăm astăzi, însă în uh, Europa există sisteme economice și uh, fiscale foarte diferite, care reprezintă, desigur, o parte a atractivității în momentul în care se uh, iau asemenea uh, hotărâre legată de stabilirea unei firme. Și pot să vă spun acest lucru din experiența mea de uh, Uh, directorul la unei firmă. Am uh, încercat și o să văd atunci în ce parte din Europa activitatea noastră ar fi uh, cea mai avantajată și în ceea ce privește fiscalitatea, fiscalitatea a reprezentat întotdeauna o parte importantă în hotărârile pe care le-am luat. Și um, acest lucru este valabil și în ceea ce privește subvențiile directe, dar și uh, factorii indirecți sunt foarte importanți. Și cred că acest lucru ne arată că avem nevoie de o armonizare mai mare pe plan uh, european. În ceea ce privește întrebarea referitoare la articolul care a apărut uh, astăzi, cred că, pe de-o parte, se uh, exercită critic, critici, uh, spunându-se că se cheltuiește prea puțin, uh, se cheltuiesc prea puțin fonduri și, uh, de fapt, cauza birocrației. Birocrația este datorată faptului că uh, nu se, nu se cheltuiesc bani. Și aș dori să spun că există, desigur, o birocrație care împiedică mai ales uh, IMM-uri să um, acceseze asemenea fonduri. Desigur, trebuie să muncim din acest punct de vedere și, în mod sincer, acuzația care se face că banii europeni au ajuns în mâinile mafiei, nu, nu o pot înțelege. Trebuie să mă bazez pe rapoartele care vin din uh, statele membre și uh, am introdus controle speciale din acest punct de vedere și am uh, primit uh, asigurările res- respective uh, referitoare uh, la controlele uh, respective și uh, nu înseamnă că o asemenea asigurare din partea statelor membre uh, duce la lipsa controlelor din uh, partea noastră și o parte a planului de acțiune din anul 2008 este uh, concentrarea noastră asupra uh, așa numiților pacienți de risc. Și aici, în aceste cazuri, uh, recurgem la controle mai numeroase, însă aș uh, avertiza uh, în sensul că nu trebuie să stigmatizăm o țară întreagă. Știm care sunt uh, provocările și uh, depunem toate eforturile ca lucrurile să se desfășoare în mod, uh, în mod corect și până acum nu am indicații în această uh, direcție. Unde există un, uh, o asemenea indicație, atunci avem o toleranță zero. Comisar Mulțumim, domnul comisar Andă. Uh, În ceea ce privește articolul din Financial Times, sigur că e important uh, faptul că un astfel de ziar acordă atenție politicii de coeziune și fondurilor structurale. Este un uh, ziar pe care îl citim zilnic, mulți dintre noi, și e adevărat că e neplăcut să trebuiască să contrazicem anumite concluzii ale redactorilor acestui ziar. Este și cazul de față. Considerăm că s-au colectat date, însă concluziile sunt uh, uh false și ar trebui să vedem dacă există dovezi care confirmă afirmațiile ziariștilor. În ceea ce privește observația mea legată de natura instrumentelor financiare european, europene în comparație cu finanțarea privată, cred că trebuie să vedem că există diferențe între practicile companiilor private și practicile europene. Companiile finanțează și trebuie să fie capabile să raporteze în privința solvabilității în orice moment. Au așadar practici diferite de practicile publice din uh, Uniunea Europeană, practicile aferente instrumentului financiar european. Finanțarea europeană nu depinde de surse private și de aceea nici uh, rapoartele, nu sunt rapoartele necesare în, cadrul, în cazul companiilor private. Cred că dacă s-ar redacta astfel de rapoarte, s-ar uh, risipi practic banii contribuabililor, pentru că aceste date, acești indicatori nu ar uh, putea fi folosiți în scopuri practice. Avem nevoie de rapoarte fiabile, corecte, responsabile, care ajută sistemele de control, uh, îi ajută pe utilizator și îi ajută pe contribuabili să înțeleagă ce se întâmplă cu fondurile europene. Mi s-a pus și o întrebare în ceea ce privește fondul de ajustare la globalizare și felul în care este el utilizat în contextul relocalizărilor. Este într-adevăr un fond care uh, e folosit uh, în cazul uh, relocalizării forței de muncă, mai ales atunci când uh, intervin concedieri de peste 500 de muncitori. În ceea ce privește cazul irlandez, acea uzină care și-a închis porțile și care a folosit subvenții ale guvernului polonez pentru a deschide o uzină în Polonia. Cazul acesta nu este unul tipic. E evident că s-a făcut investigații foarte amănunțite și nu s-au depistat niciun fel de nereguli. S-a ținut cont de sensibilitatea politică a acestei situații, însă subliniez încă o dată că nu este un caz tipic Fondul acesta a fost folosit în ultimii ani mai ales pentru a palia efectele crizei asupra lucrătorilor și conform uh, raportului Parlamentului chiar a fost uh, un instrument uh, foarte util. Mulțumesc, doamna Nova. Председател, благодаря на Сметната палата за тяхната добра работа, както и на комисарите. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru munca depusă și îmi pare rău că vor vorbesc cu spatele, domnilor comisar, dar așa suntem așezați în sala aceasta. Așa cum au spus deja mulți dintre colegii mei, este un lucru bun că am observat un trend descendent al numărului erorilor și e bine că vă angajați atât de mult și că vreți să îmbunătățiți sistemul de gestiune și de control. Și îmi pare rău când citesc anumite concluzii ale curții de conturi, aceleași din ultimii 15 ani. E adevărat că procentul erorilor a scăzut pentru exercițiul bugetar 2009 față de 2008, când era de 11%. Însă mă întreb dacă nu e pur și simplu din cauza faptului că s-au constituit altfel eșantioanele de țări, scuzați, de țări analizate. Și atunci vreau să vă întreb, domnule comisar Andor, aș vrea să vă întreb mai multe detalii pentru întrebarea pe care v-am trimis-o în scris și unde mi-ați răspuns. Vreau să știu cum a urmărit uh, comisia acele cazuri, unde s-au identificat uh, greșelile și vinovații pentru acele greșeli. În răspunsul dumneavoastră mi-ați dat detalii, explicații, însă există o propunere, o propoziție, mă scuzați, pe care nu o înțeleg foarte bine. Se spune, pentru aceste cazuri se pare că controlele au funcționat, dar nu au fost capabile să detecteze er- eroarea. Și care este perioada standard pentru aceste controle? Pentru că Practic, erorile sunt constatate pe, uh, pe, o perioadă an, pe perioada unui an, dar uh, sistemul de uh, control este conceput pentru toată perioada de programare. Deci vreau să știu exact până la urmă cum se împacă cele două durate. Apoi, în ce privește raportul anual al Direcției Generale de Ocupare, Aici există rezerve în ce privește sistemul de control din mai multe state membre. 38 de state și uh, atât de multe milioane de euro care sunt la, uh, reprezintă un risc. Și se spune că pentru perioada 2007-2013 și plățile interimare, riscul este de 1,6% numai. Deci, într-adevăr, este o rată scăzută de eh, risc sistemic, dar în același raport, direcția însăși acceptă faptul că poate că nu este o declarație chiar așa de valabile și atunci vreau să știu ce mecanisme există pentru a identifica aceste deficiențe. Acum, domnule comisar Han, raportul dumneavoastră anual pentru Direcția Generală Politici Regionale arată că au existat 46 de programe operaționale care erau uh, incomplete până la sfârșitul anului, ceea ce reprezintă mai mult de 14% din numărul total de programe. Deci și aici suntem îngrijorați. De aceea vreau să vă întreb cu ce probleme se confruntă statele membre în general. Au existat măsuri pe care le-a luat uh, comisarul pentru a uh, face față acestor probleme și care sunt uh, zonele cu riscul cel mai ridicat. Și apoi, ca noi să putem să ne desfășurăm mai bine activitatea la Comisia de Control Bugetar, avem nevoie de mai multe date, date precise din partea Comisiei Europene, mai ales date despre aceste puncte slabe și puncte forte din statele membre. Căci numai dacă avem date precise, atunci Parlamentul European poate să evalueze rata de greșeli comise în statele membre și putem să facem o, o evaluare a felului în care funcționează întregul sistem și putem să spunem dacă sau nu banii contribuabililor sunt bine protejați sau nu. Acum are cuvântul domnul comisar. Okay. Uh, În ceea ce privește prima parte a întrebării, vorbim despre eficiența auditului și despre cazurile în care sistemele de control au funcționat, însă nu au uh, identificat suficient de bine erorile. Într-adevăr, expresia nu este foarte clară, însă se referă la situații în care Comisia a solicitat un plan de acțiune, a uh, monitorizat implementarea planului respectiv, am aplicat uh, corecții unice de 5-25%, însă 25% este un caz excepțional. Majoritatea erorilor detectate de curte ar fi putut uh, fi descoperite doar printr-un audit de, pe teren. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că avem o, un cadru multianual și auditurile pe teren se fac într-o etapă ulterioară, nu imediat după închiderea operațiunilor uh, individuale, din cauza termenelor de raportare. În cazurile de față, controlele nu au uh, identificat eroarea și de aceea este important să analizăm mai bine concepția sistemelor de control pentru ca acestea să fie mai eficace. Însă anumite erori vor rămâne întotdeauna nedepistate fără un control pe teren, de unde și uh, exprimarea uh, folosită în răspunsul nostru. Uh, da, mă alătur și eu colegului Andor și aș dori să fac o remarcă referitoare la calitate. Desigur, dacă putem să recunoaștem un procent de 30%, atunci uh, nu este un procent care pe mine și pe noi ne mulțumește. Deci, desigur, avem multe de făcut. Ce pot să spun este, să, este că încercăm și prin uh, pregătirea colab- uh, colaboratorilor noștri la fața locului să mărim această calitate. Uneori, în anumite cazuri, ne confruntăm cu situația în care uh, facem o anumită uh, pregătire, apoi uh, se întâmplă o schimbare politică și cei uh, pe care i-am pregătit sunt schimbați din posturile lor. Și atunci începem din nou de la zero. Deci este un punct care pe mine mă interesează, un aspect care pe mine mă interesează foarte mult. Nu știu dacă putem să rezolvăm această problemă, însă în negocierile pe care le avem cu statele membre vom aborda și acest aspect Uh, este o problemă cu care ne confruntăm și, uh, sincer să fiu, această problemă nu se manifestă doar în cadrul noilor state membre și în cadrul statelor membre mai vechi. Există această uh, problemă. Deci avem nevoie de o stabilitate în administrație care să garanteze acest nivel înalt de calitate. Apoi, în, în, în ceea ce privește um, uh, problemele deschise la un, anumite programe operaționale, uh, domnul director Han va, uh, va răspunde această întrebare. Da, la sfârșitul anului trecut au existat mai multe programe unde valoarea sistemelor de, uh, de funcționare nu a fost completă, nu a fost uh, încheiată. Și din acel moment am uh, făcut, cred, uh, progrese considerabile. Există încă uh, șase programe unde evaluarea sistemului de control nu este în ordine. Um, două dintre aceste programe sunt în Germania. Este vorba de programe de cooperare și unul sau două programe în Italia. Însă, Uh, problema legată de această întârziere este legată de probleme interne uh, legate de situația din statele membre. De exemplu, o problemă legată de competență în, în ceea ce privește atribuțiile de control între autoritățile centrale sau regionale. Sau probleme în care um, autoritățile de control și cele de administrare nu au putut colabora. Deci, după cum am spus, majoritatea acestor probleme pot fi rezolvate, însă acestea au dus la situația nefericită de la sfârșitul, anului, de la sfârșitul anului trecut, unde am avut o asigurare prea mică legată de aceste uh, pro- programe. Însă situația s-a îmbunătățit foarte mult, mai sunt doar șase uh, probleme. Domnul Skinner, vă mulțumesc Domnule Han, vă mulțumesc pentru că ați venit uh, la această comisie. V-am trimis mai multe uh, scrisori, scrisori și uh, mulți oameni din Andover în uh, sud-estul Angliei se vor uh, supăra să audă că, de fapt, definiția un, unei IMM este ceea ce le uh, duce să-și piardă locul uh, de muncă. Deci există um, indicii că în ceea ce privește situația din Polonia este, uh, a fost, s-a făcut, s-a făcut recurgere la uh, subvenții și ar trebui să cereți, după părerea mea, acești bani înapoi. Și am auzit că s-a folosit acest uh, prag pentru această definiție, un nou prag. Eh, bine, pe baza acestei definiții poate am, muta, am putea muta uh, firma Volkswagen din uh, Germania în uh, Cehia. Așadar, haideți să vedem care este problema. Puteți să uh, spuneți autorităților poloneze că nu este vorba de un IMM și dacă situația este așa cum este, după părerea mea, uh, instrumentele de control nu sunt adecvate pentru uh, situația aceasta și sper că veți analiza acest lucru. Am uh, confirmat deja, voi analiza acest lucru, dar aceste vorba de două țări care sunt implicate. Trebuie să vedem dacă putem trage din aceste experiențe și niște concluzii pentru viitor Însă nu este vorba de faptul că am introdus niște uh, praguri uh, care din, din punct de care nu respectă terminologia specifică unui, unei întreprinderi mici și mijlocii. Este uh, cunoscut faptul că autoritățile poloneze, în momentul în care au analizat cererea respectivă, pe baza uh, situației de atunci, au ajuns la o hotărâre corectă în cadrul uh, cererii respective și a formulării cererii respective. Însă se pare însă acum că situația este diferită. Și acesta este uh, motivul pentru care am cerut și am comandat analizarea acestei situații, însă Uh, nu vă pot prezenta în acest moment un rezultat uh, final. Însă pot să vă spun că uh, am înțeles faptul și ne dorim să analizăm acest caz, însă uh, pot să vă spun că principial autoritățile poloneze au luat o hotărâre corectă până acum. Vă mulțumesc. Domnul Olbricht. President, uh, um, uh... Domnule președinte, domnilor comisari, am uh, unele îndoieli în ceea ce privește interpretarea cifrelor. După schimbarea majoră intervenită în politica de coeziune, schimbarea, schimbarea aceasta a fost declarată un succes de către unii, o catastrofă de către alții, pornind de la aceleași cifre pornind încă o dată de la aceleași cifre. Aș vrea să pun câteva întrebări curții de conturi. Pentru că curtea de conturi este cea care a efectuat controlele. Aș vrea să ne explice mai clar despre ce este vorba. Am încercat să notez cifrele. Pentru că s-a vorbit despre o cifră, o rată a erorilor de 35%. din uh, cotă, 36% este procentul reprezentat de erori. Din acești 36%, ajungem la procentul de 5% sau de 3%. Pentru că nu este 11,5, ci 11,3. Deci sărim de la 11 la 3%. Întrebarea este dacă vrem să discutăm despre ce s-a întâmplat de a avut loc acest salt de la 11 la 3. Nu cumva nu sunt uh, plăți pentru că statistic acest lucru are o influență și nu ar trebui să încercăm să vedem ce s-a întâmplat. Poate că 11, cifra 11 nu este bună. Poate că se poate spune că nu s-au efectuat plăți. Vă rog să ne spuneți ce se întâmplă. Pentru că am venit aici uh, cu mult entuziasm și uh, am impresia că ceva nu funcționează din moment ce procentele sunt atât de mici. Apoi, cum stabilește Curtea de Conturi care sunt uh, regiunile unde se fac investigații? Se iau la întâmplare sau există metode pentru a se defini cotele? Cum se definesc cotele? Vă rog să ne dați această informație. Este o decizie politică să le luăm pe cele mai proaste sau pe cele mai bune sau se fac consultări? Pentru că mâine s-ar putea să nu mai fie trei, să fie cinci, pentru că s-a modificat cota. A treia întrebare. Ceva nu merge uh, atunci când uh, se fac licitații publice. Ce se întâmplă cu aceste licitații? Există o lipsă de reglementări europene? Există erori făcute de statele membre? Ce se întâmplă? Se pare că instituțiile fac erori. Aveți aceeași definiție a erorilor în licitație publice ca și Comisia, pentru că atunci când ascultăm informațiile avem impresia că dispuneți de date diferite legate de licitații. Și ultima întrebare este pentru Comisie, poate nu pentru astăzi. Am discutat despre recuperarea fondurilor și cifra nu era de 700 de milioane, ci mult mai mare. Deci, încă o dată, prima întrebare. Cum se interpretează cifrele prezentate de Curtea de Conturi? Apoi, cum este aleasă cota de către Curtea de Conturi și ce se întâmplă cu licitațiile publice? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Eram gata să plec uh, după ce s-a spus că rezultatul auditului a fost poate, s-a datorat poate uh, mostrei alese. Mostra se stabilește pe baza plăților declarate și rambursate de către comisie. Nu audităm uh, plățile în avans în cadrul uh, coeziunii, pentru că nu există riscuri legate de aceste avansuri. Nu putem influențăm uh, sumele declarate sau cât de mari au fost aceste sume. Nu controlăm aceste declarații. Noi uh, facem calculele legate de banii cheltuiți și apoi alegem la întâmplare 180 de tranzacții. Deci selectăm un număr de programe operaționale și în cadrul acestor programe uh, selecționăm uh, proiecte. Deci în ceea ce privește acele procente, 11%, 3%, cifrele acestea sunt comparabile și rezultă în uh, urma folosirii aceleași uh, metodologii. Nu ne consultăm cu nimeni atunci când alegem această mostră. Mostra este luată la întâmplare însă sigur că mostra uh, include plăți din uh, acel an. Și dacă plățile sunt mai mici, uh, probabil că rezultatul este mai puțin reprezentativ. Nu putem prezice rezultatul de anul viitor, pentru că s-ar putea să intervină anumite caracteristici. Una dintre caracteristici este că dacă un program operațional uh, implică mai puțini bani de rambursat de către comisie, comisia are mai mult timp pentru a verifica declarațiile. Iată de ce nu pot să vă spun de pe acum cum va arăta rezultatul anul viitor însă subliniez încă o dată că mostrele noastre sunt uh, aleatorii. Au fost și rămân aleatorii. Și asta pentru că tratatele ne obligă să prezentăm un rezultat global al uh, managementului exercitat de comisie, audităm comisia și nu contează atât de mult uh, care este statul membru auditat. Întotdeauna alegem o mostră la întâmplare. În ceea ce privește licitațiile publice și dacă abordăm diferit licitațiile publice, erorile pe care le depistăm sunt erori în privința cărora suntem de acord cu Comisia. Întrebarea este ce se face după. Dacă eroarea nu este gravă, sau nu este cuantificabilă. Curtea nu o cuantifică și nu va, nu va afecta roata de erori pe care o publicăm. Dacă eroarea este gravă, o cuantificăm cu 100%. Sistemul de cuantificare al comisiei este diferit pentru că comisia încearcă să gestioneze cheltuielile. Comisia poate da explicații suplimentare. Însă atunci când noi considerăm că o eroare serioasă a intervenit într-o licitație publică, avem o eroare de 100%. Comisia va considera că chiar dacă s-a achiziționat ceva fără o procedură corectă, s-au cheltuit niște bani, deci uh, achiziția respectivă nu a fost cu 100% mai ieftină. Comisia trebuie să aibă o abordare mai subtilă pentru că ea gestionează sumele. Noi suntem auditorii și putem adopta o altă metodă. Sper că am fost clară și uh, aștept uh, alte întrebări eventual. Da, pot să confirm ceea ce a spus doamna uh, Calulait, mai ales în ceea ce privește interpretarea diferită. Uh, în ceea ce privește uh, erorile din procesul de licitații uh, publice. Um, în momentul în care cuantificăm lucrurile în bani, avem o abordare pe baza care avem valori de corectură de 5, 10, 25 și 100% și în funcție de uh, um, aceste uh, procente, uh, eroarea este relevantă sau nu și acest mecanism de corectură este folosit. Și în cele din urmă, astfel ajungem la evaluări și la valori diferite. Cu toate acestea însă, cred că tema licitațiilor uh, publice este o temă uh, permanentă prezentă. 80% din aceste erori se pot aplica acestei, uh, acestui domeniu și aici politica de, politica de coeziune cred că are, uh, o, are un rol de cercetaș pentru celelalte uh, domenii, deoarece aici vedem care sunt condițiile uh, legislative și putem vedea dacă cumva erorile se datorează unor, unor alte motive. Și în și astfel putem să vedem exact care sunt uh, problemele. De aceea, domnul uh, Barnier împreună cu mine am creat un uh, grup de muncă care se ocupă cu această întrebare, dacă există și alte modalități și alte posibilități. Și uh, poate ar fi posibilă o colaborare mai structurată cu Curtea de uh, Conturi și Cred că acest acces ar fi, desigur, legitim, deoarece interesul nostru comun ar trebui să fie să uh, structurăm lucrurile astfel încât să rămână această pretenție referitoare la acordarea corectă a licitațiilor publice. Deci, pe de-o parte, trebuie să ținem uh, seama de standardele pieței interne, însă trebuie să ținem seama când uh, mergem prea departe. Și uh, Um, cum uh, putem uh, înlătura această, această rată de erori. În ceea ce privește uh, rambursările, din cele 7,7 miliarde pentru perioada între 1994-2006, inclusiv anul 2006, am implementat deja 6,3 miliarde și restul uh, Uh, diferenței se referă la uh, perioada neîncheiată 2000-2006 și uh, acest lucru va depinde de încheierile finale, de negocierile și de discuțiile cu statele membre și însă ne vom uh, ocupa și de uh, acest rest. Domnul Fielner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am pus uh, întrebarea cu numărul 28 referitoare la fondurile regionale și uh, erorile stabilite în acest domeniu și întreruperile de plăți din fondurile regionale. Și așa cum arată și răspunsul dumneavoastră, a devenit foarte clar că este vorba de o situație foarte complicată și tabelul a fost un tabel foarte complicat, a fost foarte greu să uh, avem o privire de ansamblu. Însă, indiferent de cum citim acest tabel, cred că trebuie să ne dăm seama că vorbim totuși despre uh, foarte mulți bani și uh, sumele de la uh, corecturi 2,7 miliarde și uh, sumele care au fost implementate, apoi un miliard, sunt sume foarte mari. Și de aceea cred că avem dreptul să ne concentrăm mai ales uh, pe această uh, temă. Deci, dacă am înțeles lucrurile în mod corect, este vorba de uh, sumele la, asupra cărora s-a convenit în urma negocierilor cu uh, statele membre. Deci, dacă aceste sume au fost acceptate de statele membre, poate înainte a fost, uh, s-a discutat inițial una, o altă sumă. Deci ar fi interesant să vedem cum s-a modificat această cifră, cum a evoluat această cifră, ce cifre propun statele membre și cum se ajunge la o sumă convenită în mod comun. Aceste 2,7 miliarde de euro unde există părerea că este nevoie de corecturi. Apoi este interesant să vedem cum se ajunge la aceste diferențe uh, între uh, suma cerută de comisie și suma la care se convine într-un final. Pentru anul 2010, dacă am înțeles foarte, acest lucru bine, ați uh, vorbit de 43 de cazuri în care s-au suspendat plățile și aici poate aș, mi-aș dori să înțeleg mult mai bine care este procesul anume. Poate ne puteți explica în, în detaliu cum se desfășoară acest proces. Și apoi aș dori să știu pe ce principii vă, uh, vă bazați și cred că acest lucru vi l-am transmis și în scris. Deci, pe ce principii uh, vă bazați în momentul în care uh, ajungeți la această hotărâre de a suspenda plățile? Dacă am înțeles eu bine, este vorba de un proces undeva între domeniul tehnic și cel politic, însă totuși cred că trebuie să existe niște principii conducătoare. Deci, în funcție de sume, poate exista anumite principii, deci uh, m-ar interesa să aflu mai multe lucruri despre aceste principii. Apoi, în ceea ce privește întrebarea 29 referitoare la declarațiile uh, naționale, ați spus pe bună dreptate că nu putem să obligăm statele membre să prezinte asemenea declarații, însă uh, în urmă cu șase ani, atunci când am uh, intrat eu în uh, Parlament, nu exista niciun uh, stat membru care prezenta o asemenea declarație. Între timp există deja șase asemenea state membre, deci poate există și aici o, o dorință de, a, de, de schimbare. Și chiar dacă nu puteți să obligați aceste state membre, poate aveți o strategie de a încuraja aceste state în prezentarea unor asemenea declarații. Deci aș dori să știu care este abordarea dumneavoastră față de uh, statele membre pentru a le convinge să uh, prezinte aceste declarații, deoarece ar fi foarte frumos dacă data viitoare uh, vom vedea că vor fi uh, că 18 state, de exemplu, vor putea prezenta asemenea declarații. Vă mulțumesc. Da. Inițial, um, o contribuție în ceea ce privește procesul de, de alegere a eșantionelor. În anul 2009, uh, două trăimi s-au uh, bazat pe uh, plăți din actualul exercițiu financiar și o trăimă în perioada anterioară. Apoi, în ceea ce privește tema complexă a corecturilor. Este vorba de expresia sau de rezultatul planului de acțiune și a noului regulament avem în acest cadru pentru prima dată la dispoziție acest instrument de uh, suspendare. Și această întrerupere este de fapt o, o posibilitate. Uh, managerul respectiv este în același timp directorul general și în uh, uh, pot să vă dau eventual să vă dau câteva uh, exemple. Nu există un standard care se referă la o sumă mare sau o sumă mai mică. Dacă există o eroare, chiar dacă este vorba de 2 euro sau de 200 de milioane, este vorba tot de o eroare. Însă, desigur, trebuie să măsurăm aceste lucruri. Cum în funcție de uh, judecata pe care o avem atunci. Poate directorul general vă va prezenta un exemplu, însă ceea ce este important și ceea ce uh, trebuie să știm este că nu reacționăm unei, uh, la o presiune politică, ci există o situație la care o concluzie la care ajungem atât noi și cu Curtea de Cont, Conturi și statele membre se ajunge la o concluzie și de obicei statul membru spune că situația nu este așa cum o prezentăm noi și um, apoi trebuie să vedem dacă există dovezi, dacă situația este într-adevăr uh, diferită și uh, aici căutăm desigur un dialog uh, personal, deoarece uh, Uh, dacă are loc doar un schimb de uh, documente, acest lucru nu este suficient. Uh, dacă există această ocazie, dacă este ocazia de a purta un dialog personal, acest lucru poate ajuta la îndepărtarea problemelor. Și apoi în ceea ce privește, apoi ajungem la concluzia legată de corecturile necesare și de regulă vorbim de erori sistemice. Și uh, Apoi ajungem la o măsură care este de fapt uh, rezultatul unor negocieri, însă nu trebuie să vă închipuiți că se întâmplă o târguială ca într-un uh, bazar, ca, la o, ca într-o piață. Deci este vorba totuși de negocieri la un nivel mai înalt. Și este foarte important să, să reținem că a, uh, are loc o o cântărire foarte atentă a avantajelor și dezavantajelor care duce la uh, această uh, măsură. Dacă stat, nu reușim întotdeauna să convingem statele membre să accepte această hotărâre și atunci uh, trebuie să ajungem la o altă instanță care să ia o, o hotărâre și uh, din punctul meu de vedere acest lucru nu, nu, nu reprezintă o problemă și poate acum domnul uh, director general vă va poate prezenta două sau câteva exemple concrete despre cum se desfășoară această situație. Uh, pentru și un alt lucru, pentru a vă arăta cât de eficient este acest instrument, în acest an am apelat la 43 de suspendări. Ce înseamnă acest lucru? Domnul director general poate dacă nu este uh, de acord cu o situație, poate cere suspendarea unei plăți și dacă apoi în răstim de șase luni se clarifică situația, uh, suspendarea se suspendă și uh, lucrurile continuă mai departe. Dacă nu găsim o soluție adecvată în răstim de șase luni, consecința logică este că se ajunge la o cerere uh, motivată adresată Comisiei de uh, a hotărâ o suspendare nelimitată. Deci, până în instrumentul este atât de eficient încât până în acest moment nu am apelat la această ultimă, uh, ultimă fază. Perioada maximă care a fost aplicată uh, Uh, de, perioada maximă de suspendare a fost de 3 luni până în acest moment. Și această nouă măsură, acest nou instrument pe care îl avem la dispoziție, um, a, a îmbunătățit, dacă pot să spun așa, comportamentul uh, cultural într-un loc sau uh, altul și uh, auditul local a fost îmbunătățit ca urmare. Three sources on which I can rely Există trei surse pe care mă bazez și unde pot să găsesc motivele pentru a întrerupe plățile. Prima sursă e vorba despre informațiile pe care le obțin zi de zi din contactele pe care le am cu diferitele regiuni sau în urma vizitelor pe care le fac reprezentanții noștri în regiuni, deci date pe care le primim uh, zi de zi și atunci când există un audit, audit care este țintit către acele regiuni unde credem că există un risc mare, deci există un audit făcut uh, îndreptat specific către aceste regiuni, către aceste surse de risc și, și de acolo obținem informații. Apoi o altă sursă sunt rapoartele curții de conturi sau anumite uh, informații pe care le putem uh, uh obține de la ei. Când am auzit uh, asemenea zvonuri uneori, atunci încerc să verific dacă corespund cu realitatea și de cele mai multe ori, în urma misiunilor de audit, primesc confirmare sau infirmare. După ce am primul raport, constat dacă există vreo problemă sau nu și apoi reunesc toți colegii care se ocupă de dosarul respectiv, analizăm situația împreună și hotărâm dacă chiar suntem într-o situație în care există un deficit de uh, asigurare. Și atunci întrerupem plățile și contactăm statul membru în cauză ca să clarificăm lucrurile. În cele mai multe cazuri, acest lucru se soldează cu un plan de acțiune pentru regiunea locală și după o perioadă de trei luni în jur putem să reluăm plățile din 43 de e, cazuri în care am e, întrerupt plățile, în 25 până la 30 de cazuri am putut să le reluăm după această perioadă de până la 3 luni. Dacă statul membru nu este de acord cu faptul că se petrec lucruri care nu sunt conforme, intrăm într-o fază de procedură contradictorie și avem Uh, mandatăm experți independenți, au loc schimburi de opinii și apoi hotărâm dacă este nevoie de uh, o corectare financiară sau nu, dacă trebuie suspendate plățile sau nu. E nevoie de o decizie politică din partea Comisiei și experiența mea a arătat că în cele mai multe cazuri, situația poate să fie clarificată suficient de repede, dar încă o dată repet că întreruperea plăților reprezintă un instrument foarte eficient pentru că stimulează o clarificare accelerată a situației. Președintele, doresc și eu să adresez o întrebare comisiei și mai ales domnului comisar Han. Am citit cu foarte multă atenție răspunsurile dumneavoastră și am văzut că erau mai multe întrebări despre Italia, dar cred că lucrurile sunt valabile și pentru celelalte țări. Deci am constatat că pentru țara mea, majoritatea problemelor apar cu um, achizițiile publice. Și nu numai pentru că și în Financial Times scria acest lucru, am văzut că există o foarte mare problemă cu uh, faptul că organizațiile de criminalitate organizată au infiltrat achizițiile publice și a existat un caz grav în sectorul îngrijirilor medicale. Apoi, am văzut că s-a vorbit mult despre ce s-a întâmplat la Abruzzo, unde în jur de 550 de milioane de euro au fost trimiși cu titlul de uh, din, din partea Fondului de Solidaritate. Ori, mai multe anchete în Italia au arătat că existau niște uh, probleme foarte grave uh, în cadrul procesului de reconstruire uh, din Abruzzo după cutremurul care a avut loc acolo. Și s-a arătat cu multă evidență, cu multă claritate că criminalitatea organizată a infiltrat de mult timp uh, lanțul de gestiune a fondurilor europene. Dumneavoastră ați spus că exista un grup de studiu intern pe aceste teme în comisie și eu cred că ar trebui să consolidați toate instrumentele de control preventiv și de asemenea ar trebui ca și la OLAF să existe o mai bună cooperare cu statele membre și mai ales cu acele autorități de control, fie Curtea de Conturi Națională, fie autoritățile judiciare, ca să evitați ca aceste organizații de, uh, uh criminale să se uh, um, infiltreze peste tot și în ce în ce mai multe țări um, din Uniunea Europeană. Äh, <clears throat> da sunt äh, de acord cu dumneavoastră în totalitate. Um, și uh, uh, doresc să vă rog să ne puneți la dispoziție toată experiența dumneavoastră din uh, trecut în ceea ce privește posibilitățile de control preventiv. Din ceea ce ne putem da seama până acum, sistemele uh, funcționează, funcționează. Dacă există indicii că totuși există posibilități de a ocoli aceste sisteme de control, atunci uh, trebuie să vedem cum putem structura mai bine aceste sisteme, cum putem să le facem mai robuste și din acest punct de vedere, desigur, experiența pe care o aveți dumneavoastră este una foarte importantă și Uh, mă interesează foarte mult să îmbunătățim această calitate, deoarece soluția nu trebuie să fie ca noi să ne retragem și să lăsăm terenul de joacă altora, la dispoziția altora, ci uh, domeniul în care noi suntem activi trebuie să fie unul uh, curat și regiunea, trebuie să, regiunea respectivă trebuie să profită de, de pe urma acestor fonduri. Deci trebuie să ne asigurăm că instrumentele noastre sunt suficient de, bus, de bune și suficient de uh, eficiente și trebuie să uh, ne asigurăm că pe cât este posibil să, uh, să ne asigurăm să excludem, să excludem abuzuri ex ante. Deci de aceea mă bucură să uh, uh folosesc expertiza dumneavoastră, domnul Odi. Domnule președinte, Aș vrea să spun că sunt de acord cu dumneavoastră în privința necesității de a consolida OLAF și îmi pare rău că președinția belgiană a îndepărtat uh, un uh, candidat excelent la președinția OLAF. Aș vrea să fac câteva observații acum. În primul rând, uh, îi mulțumesc doamnei Caliulaid și le mulțumesc și comisarilor pentru elementele pe care le-au prezentat. Aș vrea să Vorbesc și eu despre eșantionare și despre nivelul de încredere. Vorbim despre 180 de controle și nu știu care este numărul de plăți în cadrul coeziunii. Asta pentru a ne asigura că se respectă normele internaționale de audit. În ceea ce privește coeziunea, mă amintesc că Comisia Europeană a propus uh, o mini-declarație de asigurare odată la șase luni. Oare în loc de dasuri anuale nu am uh, putea să avem în vedere o maxi-das, o declarație asupra perspectivelor financiare? perspectivele financiare 2000-2006 se încheie 2009 cu ultimele plăți. Poate că am putea să avem o declarație de asigurare pentru a vedea rata de erori plurianuală și pierderile finale care s-au înregistrat în urma acestor erori. Și o ultimă observație, două observații mai degrabă, în ceea ce privește delocalizările. Am ascultat ceea ce s-a spus aici în ceea ce privește întreprinderea care a delocalizat în Polonia din uh, Regatul Unit. Cred că trebuie să fim prudenți, să nu ne finanțăm uh, nepopularitatea și cred că acest lucru arată și care sunt limitele gestiunii partajate. Administrația poloneză este fără îndoială de bună credință, însă trebuie să ne îndreptăm spre o europeanizare și cazul acesta arată încă o dată că trebuie să fim uh, prudenți atunci când e vorba despre gestiune partajată. Și încă o întrebare. Comisarul Han a observat fără îndoială că ori de câteva ori se schimbă guvernele, se schimbă și funcționarii care fac parte din uh, autoritățile de gestiune și care sunt implicați în uh, mecanismele de control pe plan național. autoritățile de gestiune și de audit nu sunt, se pare, independente, ceea ce ar putea avea un efect asupra controlului calității gestiunii partajate. Seamă mult. Vă mulțumesc. Suntem în mare întârziere și atunci am să dau cuvântul membrei Curții Conturilor ca să trag concluziile și apoi domnii comisar și apoi încheiem dezbaterea. Thank you. Uh, short response to... Mulțumesc. Un răspuns pentru domnul Odi. S-a revizuit metodologia curții anul trecut și experții au aprobat această metodologie anul trecut. Suntem în acord cu standardele de audit. Este ceea ce au verificat colegii noștri. În ceea ce privește o DAS separată cu privire la perspectivele financiare, Curtea a hotărât uh, să existe o declarație pentru Fondul Social European și pentru Uh, EADF. În ceea ce privește perspectivele financiare, trebuie să fim răbdători. Vom uh, vedea ce vom face în ceea ce privește următoarea perioadă de programare. Durează, e nevoie de multe ore de audit pentru a face aceste verificări. Curtea încearcă să reflecte mai bine plățile în declarațiile de asigurare, însă discuția este complexă și o putem continua după reuniune. Mă bucur uh, de faptul că s-a menționat uh, raportul anual asupra coeziunii și prevederile de management. Este primul an în care aud că se discută despre aceste lucruri, ceea ce arată că informațiile s-au îmbunătățit. Comisia poate să răspundă acum la întrebări mult mai tehnice și mai complexe și cred că suntem pe calea cea bună. Vă mulțumesc! Um, Pot să subliniez și eu acest lucru și, după cum am spus, doresc să repet acest lucru. Pentru noi toți ar fi uh, bine uh, Um, să vorbim despre același lucru, indiferent dacă este maxi-DAS sau mini-DAS. Um, deci ar trebui să fie un audit pentru o întreaga uh, perioadă și poate găsim o posibilitate să ne punem de acord asupra unei metodologii. Poate o face uh, un terț sau oricine altcineva, însă oricum rezultatele curții de conturi trebuie să fie uh, recunoscute. Dacă Uh, am face noi. Pentru noi cel mai important este calitatea și asigurarea calității controlelor. Aș dori să mă refer la anumite uh, puncte, sisteme de uh, gestionare a informațiilor. Cred că diferite măsuri, cum ar fi raportarea anuală și asigurarea de um, implementare, toate acestea pot contribui Uh, la faptul că în perioada următoare, în exercițiul următor, tot mai multe uh, state membre să ne prezinte o declarație națională. Și dacă și acest lucru dacă stabilitatea acestor informații um, nu va reprezenta o problemă, nu va duce la uh, noi greutăți. Deci aceasta ar fi strategia uh, noastră pentru a ajunge în mod uh, succesiv la aceste declarații naționale. În total, cred că, în general, cred că ne aflăm pe un drum bun și sper că acest lucru va fi confirmat uh, anul următor și în acest moment doresc să vă uh, mulțumesc pentru această discuție care pentru mine a fost foarte interesantă. Andor. Domnul comisar Andor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că, desigur, am putea discuta în continuare despre natura și consecințele procesului aleatoriu, însă cred că pentru noi cel mai important este să ne concentrăm asupra muncii pe care o facem și cum o putem uh, îmbunătăți. Um, dacă există un factor aleatoriu, acesta va avea desigur un uh, impact. Însă, după părerea mea, cred că există un impact al eforturilor concentrate din partea Comisiei și uh, noul nivel de, co- de cooperare între instituțiile europene și instituțiile naționale și, uh, în plus, introducerea acestor uh, suspendări. Cred că pentru uh, toți este foarte clar că amenințarea și pericolul de a pierde fonduri este unul foarte eficient. Um, și întârzierile care ar putea fi cauzate sunt foarte eficiente și cred că trebuie să folosim aceste instrumente pentru a da un uh, răspuns uh, proporțional erorilor care s-ar putea manifesta și greșelilor care s-ar putea face. Și cred că acest lucru are un uh, impact nu doar asupra uh, imaginii de ansamblu anuale, dar îmbunătățește de asemenea capacitatea de gestionare și capacitățile de controlare a instituțiilor naționale și astfel ajută la uh, îmbunătățirea generală la nivel european. Și, de asemenea, la fel ca și Iohannes, mă bazez pe cooperarea și dialogul continuu cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Grazie Vă mulțumesc! Dezbaterea a fost uh, rodnică. Am să dau cuvântul foarte pe scurt domnului raportor Cațimarcachis ca să poată să tragă concluziile, dar vă mulțumesc tuturor pentru că a fost o dezbatere interesantă. Da, domnule președinte, doresc să mulțumesc și eu comisiei care a fost foarte bine pregătită și aș, aș dori să-l, să salut și pe domnul Semeta care este responsabil de aspectele legale din partea dumneavoastră. Am vorbit despre uh, sampling, despre eșantioane și metoda, metoda Curții de Conturi a fost prezentată în detaliu și, după părerea mea, este un uh, indiciu foarte bun uh, faptul că nu s-au efectuat uh, plăți importante în anul 2009. Și, uh, într-adevăr, ne aflăm pe un drum bun. Și un proverb asiatic spune că drumul reprezintă țelul și uh, pot să spun că aș dori să spun că în ultimii 10 ani drumul nu, nu a fost suficient să considerăm drumul ca fiind țelul. Deci trebuie să operăm o modificare de uh, sistem. Uh, așteptăm cu nerăbdare propunerile uh, dumneavoastră referitoare la simplificările care vor veni în anul 2011, însă uh, pe fundalul descărcării bugetare așteptăm aceste propuneri până prin februarie-martie anul viitor și mă bucur că domnul Han a spus că există deja un început în ceea ce privește acest proces de obținere a declarațiilor naționale. Însă și aici ne, dor, ne dorim să vedem lucruri concrete. Două state membre au făcut deja acest lucru, alte două state sunt pe drumul cel bun, însă ne dorim să vedem declarații naționale din partea tuturor celor 27 de state membre. Nu avem foarte mult timp la dispoziție și de aceea trebuie să exercităm presiunea asupra statelor membre și îmi place foarte mult părerea dumneavoastră în ceea ce privește uh, automatismele. Nu ați spus că într-adevăr nu există asemenea automatisme în ceea ce privește suspendările uh, de plăți și ne-ați spus că nu este posibil acest lucru, că există prea puține date din partea statelor. Deci, vă mulțumesc pentru uh, deschiderea de care ați dat uh, dovadă. După părerea mea, am povestit prea puțin uh, despre mecanismele de corectură. Ne-a spus că aici există probleme, însă nu ne-a spus care ar fi soluțiile și nu am vorbit absolut deloc despre creșterea um, eficienței. Și, uh, doamnelor și domnilor și stimați colegi, domnilor comisar, acesta acesta ar trebui să fie obiectivul muncii noastre să avem o politică eficientă, să avem instrumente uh, eficiente care să pună în aplicare politica noastră. Cu toate acestea, sunt convins că uh, suntem pe un drum bun și cred că trebuie să ne dorim această schimbare a uh, sistemului. Și cred că, într-adevăr, Comisia are nevoie de uh, semnale uh, bune din partea noastră și noi uh, există și și noi suntem dispuși să vă ajutăm din acest uh, punct de vedere. Vă mulțumesc și, și pentru col- colaborare. De la Comisiune. Mulțumesc, îi salutăm pe domnii comisari și trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, declarația de asigurare 2009, rezultate și tendințe. Dăm cuvântul doamnei Caliulai din partea Curții de Conturi. This speech now is intended to um, give a more detailed Vă mulțumesc, domnule președinte. Aici vrem să facem o analiză detaliată a capitolului 1, care să vină sprijinirea declarației de asigurare. La început aș vrea să reiterez mesajul cheie trimis de domnul președinte Caldera în ce privește uh, uh, calitatea conturilor. Pentru cel de-al treilea an consecutiv, Curtea a ajuns la concluzia că pentru cel de-al treilea an consecutiv felurile în care erau uh, prezentate conturile Uniunii Europene era cât se poate de acceptabil. Dar acum aș vrea să vorbesc despre erori. Din cele 1040 de tranzacții care au făcut parte din eșantion din toate domeniile politice, Curtea a constatat că în jur de 690 de erori, dintre care 170 erau cuantificabile. Aceste erori care pot fi uh, cuantificate sunt cele care au contribuit la uh, rata de eroare. În total, numărul total de erori este aproape uh, similar cu cel din raport anual al curții din anul 2008, deși se vede clar că impactul erorilor din acest an este diferit și acest lucru poate fi uh, ușor uh, constatat atunci când uh, se iau în considerare evaluările uh, funcționării uh, sistemelor de control și gestiune, așa cum apar ele în tabelul 1.2. Faptul că împărțim erorile între unele care pot fi cuantificate și altele care nu pot uh, cuantificate ne ajută mult atunci când facem uh, um, evaluările și în plus uh, uh, împărțirea între uh, greșeli cuantificabile și care nu pot fi cuantificate a rămas cam aceeași. Frecvența erorilor serioase este un pic mai mult de 2%, însă această cifră a scăzut, pe când frecvența erorilor cuantificabile limitate este de 0,5 până la 2%, a crescut. Cu alte cuvinte, Greșeala cea mai frecvent întâlnită este acuratețea, și anume cheltuiala fusese incorrect calculată fie de beneficiar, fie de către uh, o, um, o, entitate care a procesat informațiile în ce privește cheltuielile uh, ulterior. Pentru, uh, în, în ce privește coeziunea, Curtea a constatat că erorile care uh, aveau de-a face cu nerespectarea regulilor achizițiilor publice erau cele mai des întâlnite. Acum aș vrea să vă reamintesc cel de-al treilea mesaj cheie al președintelui Caldera, și anume că există o diferență semnificativă în politica de uh, coeziune din cauza faptului că s-a, estima, s-a constatat o rată destul de mică de eroare. Uh, mai mică decât în uh, grupul uh, tematic agricultură și resurse naturale. Prin urmare, bugetul în uh, întregul său, pentru bugetul în întregul său, s-a estimat nivelul de eroare mai mic în anul în curs decât pentru anii precedenți. Însă, și de asemenea, pentru prima oară, marja era între 2 și 5%. Aș vrea să vă vorbesc acum despre o altă chestiune pe care, de care s-a ocupat Curtea de Conturi în mai multe rânduri, mai recent în capitolul 1 din raportul din anul actual. Ne-am ocupat mai ales despre erorile din mecanismele de corectare. Aceste corecții financiare uh, trebuie să se uh, uh, vină în repararea acelor slăbiciuni care au fost constatate în sistemele de management. Prin urmare, Comisia a retras finanțarea de la acele state membre sau țări terțe în care s-au constatat greșeli și consecințele financiare au fost suportate de uh, contribuabili și nu de beneficiarii fondurilor europene. În notele la um, conturile consolidate pe anul 2009, Comisia a furnizat mai multe informații detaliate în ce privește recuperările de fonduri și corectările financiare decât înainte. Și am văzut că în jur de 90% din sumele confirmate și în jur de 80% din sumele implementate aveau de-a face cu corecțiile financiare. În principiu, dacă am avea informații complete și exacte, exact în ce privește sumele recuperate de către statele membre și de către Comisie uh, ca urmare a erorile detectate în diferiții ani, am putea să avem un adevărat indicator în ce privește funcționarea eficientă a acestui sistem, precum și sistemele de uh, uh control și de management. Domnule președinte, aș vrea să trag concluziile gândindu-mă la viitor. Curtea a ascultat, a plecat urechea la cererile părților interesate pentru a, a, a include informații diferite și suplimentare în viitoarele raporturi anuale. Și continuăm să ne dezvoltăm abordarea. De exemplu, anul acesta, pentru prima oară, Curtea a publicat o concluzie uh, de ansamblu ce privește executarea uh, bugetului, un studiu de ansamblu. În plus, pentru anul următor, Curtea are intenția să uh, se ocupe mai mult de temele agricultură și resurse naturale și politică de coeziune, mai întâi cu titlul de măsură tranzitorie și apoi mărind uh, eșantionul de tranzacții care vor, uh, se vor conchide cu prezentarea a două evaluări specifice pentru declarația de asigurare 2011. Mulțumesc, spune președintele. Acum dau cuvântul domnului comisar uh, Semeta. Mulțumesc, domnule președinte, Aș vrea să îi mulțumesc uh, doamnei Caliu Light pentru prezentare și pentru informațiile conținute în raportul anual al Curții de Conturi. Comisia salută evaluarea conform căreia s-au făcut progrese în gestiunea fondurilor Uniunii Europene în 2009. Curtea de Conturi arată că eforturile noastre au dat roade salut uh, concluziile cu privire la execuția bugetului, concluzii care arată că cel puțin 95% dintre plățile făcute au fost uh, legale și reglementare. Cum uh, rata de eroare care afectează cheltuielile este materială, vă asigur de faptul că suntem hotărâți să, să suntem hotărâți să remediem uh, deficiențele rămase. În privința gestiunii partajate, doamna Caliulaid a menționat faptul că agricultura și coeziunea, care sunt uh, principalele beneficiare ale bugetului, au fost cele mai afectate de uh, erori de care au decurs din nerespectarea regulilor uh, legate de licitații, de exemplu. Luăm măsuri pentru a remedia aceste deficiențe în ceea ce privește agricultura s-au elaborat uh, planuri de acțiune și sunt urmărite în acele țări în care uh, s-au uh, depistat nereguli în ceea ce privește mecanismele de control și monitorizare. Comisia a auditat sistemele de control în 2009 pentru celelalte state membre și le-a considerat eficace însă sigur că există loc de îmbunătățiri și Comisia va face această ajustare în cooperare strânsă cu statele membre. Mai mult, procedurile de asigurare a conformității sunt astfel concepute încât uh, să se excludă cheltuielile care nu au fost făcute în uh, acord cu regulile Uniunii Europene, în așa fel încât să se acopere uh, toate situațiile. În ce privește coeziunea, în activitatea sa de audit, uh, Comisia a inclus erorile făcute la nivelul uh, autorităților din statele membre. S-au luat uh, măsuri cum ar fi acordarea de training cu privire la licitațiile publice și îndrumări către autorități. Ați avut deja ocazia de a discuta despre aceste chestiuni cu uh, domnul Laslo Andor și cu uh, Johannes Hahn mă bucur de faptul că Curtea salută îmbunătățirea informațiilor cu privire la corecțiile financiare. Sunt de acord cu doamna Caliulaid în privința faptului că datele furnizate de statele membre Comisiei nu sunt încă complete și uh, corecte. Sunt de asemenea de acord cu uh, faptul că datele legate de corecțiile financiare nu pot fi uh, comparate cu uh, rata de eroare estimată. Corecțiile financiare sunt uh, responsabilitatea diferiților actori. În managementul direct, Comisia recuperează fondurile din garanții, emițând ordine de recuperare, de exemplu. Comisia poate de asemenea să solicite facturi corectate din partea beneficiarilor. În gestiunea partajată, care reprezintă 80% din bugetul european, aceleași corecții sunt făcute de către statele membre. Comisia poate, impude, poate impune corecții financiare, însă acesta nu se referă la erori identificate la nivelul beneficiarilor. Corecțiile financiare nu duc neapărat la recuperarea fondurilor. În cadrul coeziunii, legislația permite refolosirea resurselor în cadrul acelui aș program operațional. Și în sfârșit, acesta este un proces îndelungat. Programele multianuale, proiectele multianuale sunt uh, supuse unor sisteme de control multianuale. Multe erori detectate într-un an de către curte sunt corectate de către comisie, de către sistemele comisiei în anii următori. Acest lucru se poate demonstra dacă calculăm ratele de eroare reziduale la încheierea programelor. Acestea sunt mai mici decât în timpul perioadei de implementare. DG Regio a investigat programele din 94-99 și a arătat că s-au făcut uh, corecții financiare și ca atare riscul de erori a fost redus substanțial. Comisia amintește statelor membre de datoriile lor. Statele membre trebuie să transmită informații complete și fiabile cu privire la uh, recuperări și probabil că comisarul Han v-a spus că noile programe permit trimiterea de informații cu privire la recuperări și corecții într-un mod computerizat. Există un formular standard dezvoltat de comisie. Comisia nu doar va sprijini statele membre, ci le va și cere să îmbunătățească calitatea informațiilor dincolo de cerințele reglementare. Comisia își va identifica auditurile uh, pentru a vedea în ce măsură se fac uh, corecțiile financiare. Presiunile asupra statelor membre vor fi mai eficiente și autoritățile de gestiune vor trebui să dea o declarație de asigurare anuală și să recurgă la organisme de audit, conform propunerii Comisiei din uh, regulamentul financiar. Împreună cu ceilalți comisari vom uh, vedea în ce măsură putem să realizăm deja uh, anumite îmbunătățiri în, actualul, în actuala perioadă. Salut intenția curții de a extinde în 2010 sfera de acoperire pentru cheltuielile din domeniul resurselor naturale și coeziunii. În felul acesta vom avea uh, o viziune de ansamblu mai bună cu privire la cheltuielile din aceste domenii. Procedura de descărcare 2009 va fi fără îndoială utilă pentru toți factorii interesați. Suntem la un moment de răscruce, este momentul să identificăm uh, măsurile legislative pentru îmbunătățirea gestiunii fondurilor în așa fel încât să pregătim noul program de cheltuieli. Trebuie să vedem cum putem să realizăm simplificarea, cum putem asigura o valoare adăugată a cheltuielilor și cum putem să avem strategii bune de control a riscurilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul uh, raportorul uh, domnul uh, Ceați Marcachis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să atrag atenția asupra principalei afirmației din capitolul 1, și anume faptul că Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că 16 ani la rând au existat uh, lipsuri importante în ceea ce privește activitățile de uh, plată ale Comisiei Europene. Aceasta este principala afirmație. Uh, în același timp, uh, recunosc și mulțumesc uh, comisarului uh, și mulțumesc comisarului Someta pentru că s-a, referat, s-a referit la administrațiile naționale și îi mulțumesc pentru că exer- exercită, exercită și dânsul presiuni asupra statelor membre. Este un domeniu unde vă sprijinim pentru a putea uh, exercita în continuare aceste uh, presiuni asupra statelor membre, ținând seama de articolul pe care l-ați amintit chiar dumneavoastră. Acum aș dori să mă refer la raportul uh, Curții de Conturi. Acest raport are o, o, o, o linie roșie și spune întotdeauna că cifrele care vin din statele membri, membre nu sunt uh, uh, cifre pe care ne putem uh, baza. Spune de asemenea că sistemele de supraveghere nu sunt uh, suficient de concrete și spune de asemenea că 30% din plăți nu ar fi trebuit să fi fost uh, efectuate. Doamna uh, Cali Light uh, își dorește, desigur, o existența, pentru a îmbunătăți această situație, existența mai multor uh, eșantioane. Uh, ne întrebăm însă de ce, de ce uh, Curtea de Conturi nu se poate uh, baza mai mult pe expertiza națională și aș dori ca aici să existe un uh, dialog cu statele membre care uh, au uh, curțile de conturi uh, proprii și există și curți de conturi regionale și to- aceste instituții ar putea fi impli- implicate în acest uh, proces. Uh, și cred că ar fi foarte bine dacă uh, toată lumea ar folosi aceleași principii și știu că Curtea de Conturi încearcă să organizeze mai multe seminarii pentru a se pune lumea de acord pe, uh, pe aceleași principii, însă desigur există Uniunea Europeană deja de ceva vreme și uh, ne întrebăm de ce există instituții paralele la urma, la urma urmei și poate ar trebui să există mai mult progres în acest domeniu. Aș dori să adresez o întrebare și o rugăminte curții de uh, conturi. Ar trebui să își exprimă uh, părerea în ceea ce privește domeniul uh, agricol. Am văzut că în ceea ce privește politica de coeziune există un dialog tripartit. Așadar, în ceea ce privește interpretarea anumitor uh, întrebări, uh, Uh, discutați și cu Comisia care este uh, părerea Comisiei. Uneori există norme de aplicare naționale care trebuie respectate și Comisia poate evalua acest lucru și vă poate transmite uh, opinia. În domeniul agricol nu există acest proces. Și acest lucru a dus în anul trecut, în anul trecut, dar și în alți ani, la situația în care Um, domeniul uh, verde, din uh, domenii care se, se aflau în zona verde, au alunecat în uh, zona galbenă. Deci, cred că dacă ar fi existat un dialog tripartit, nu s-ar fi ajuns la această situație. Și doresc să vă întreb dacă aveți intenția de a purta asemenea dialoguri tripartite în viitor sau nu puteți să spuneți de, de ce nu s-a făcut uh, acest lucru până acum. Știu că, într-adevăr, este vorba de sume mai mici în domeniul agricol, sumele implicate în domeniul de politice de coeziune sunt mai mari. Și poate aveți și propriile, uh, propriile opinii în ceea ce privește soluțiile de îmbunătățire. Uh, Domnul Semeta s-a referit la uh, corecturile financiare și aș dori să atrag atenția asupra următorului fapt și ne re- revenim la uh, domeniul agricol. În moment se folosește regula 50-50, 50%, 50%. În cazul în care un stat membru a efectuat uh, uh plăți uh, în mod nelegal, se folosește regula 50%, 50%. Acest lucru înseamnă că 50% uh, din sume sunt retrase și 50% reprezintă o pedeapsă. Și cred că acest lucru pedepsește în mod de două ori contribuabil, deoarece dacă este să vedem cât din, acești, uh, din aceste fonduri sunt recuperate, vedem că este vorba doar de 10%. Uh, și uh, în plus, pe lângă acest, această situație, mai vine și o pedeapsă de 50%. Deci ținând cont de aceste lucruri, există um, intenția modificării acestei uh, reguli, deoarece altfel se, ajung, se ajunge la această situație uh, dificilă. În concluzie, doresc să spun uh, referitor la raport, în legătură cu raportul uh, Curții de Conturi că limba folosită aici și formulările folosite aici sunt într-adevăr, de specialitate, însă uh, cred că uh, în comparație cu uh, declarația de conturi putem înțelege foarte bine raportul Curții de Conturi, putem înțelege foarte bine despre ce state membre este vorba. Ar fi fost, desigur, mult mai bine dacă formula ar fi fost mai puțin criptică, însă înțelegem care este Uh, atitudinea curții de conturi. Și aș dori să spun, domnule comisar Semeta, că instrumentul pe care l-ați uh, uh, prezentat este vorba de un risc tolerabil de eroare în ceea ce privește acest instrument, după părerea noastră, nu este o modalitate comună pentru viitor. ceea ce, sistemul pe care l-ați uh, uh, prezentat dumneavoastră de a ridica riscul erorilor înseamnă pur și simplu amânarea problemelor și nu înseamnă punerea, nu înseamnă îndepărtarea acestor uh, probleme. M- mă bucur uh, de faptul că Curtea de Conturi a deschis a vorbit foarte deschis despre această problemă și am avut ocazia de a discuta cu membrii Curții de Conturi atât aici, dar și în Luxemburg și văd că există o tendință de uh, schimbare în ceea ce privește acest principiu, însă cred că în calitatea noastră de uh, parlamentari, principiul um, principiul legat de riscul tolerabil de risc, de riscul toler, rata tolerabilă de risc este unul important. Mulțumesc, doamna Calulai. Dacă doriți să interveniți. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului raportor pentru cuvintele amabile și, și pentru întrebări. Mai întâi, cum putem să ne concentrăm mai bine pe ce fac uh, curțile de audit național sau auditorii la nivel regional? pot să vă spun că nu poți să te bazezi pe munca altora decât dacă ești sigur că rezultatele muncii altora este uh, făcut potrivit acelor norme și dacă și ei la rândul lor sunt controlați. Nu putem să ne bazăm numai pe cooperare. Eu cred că trebuie să apreciem totuși faptul că, având în vedere uh, contextul am cooperat destul de bine în ultimul timp. Meteorologia noastră este cunoscută de toată lumea și statele membre trebuie să uh, aibă o metodă de a controla rata de eroare și ei vin să ne întrebe dumneavoastră cum procedați. Și noi le acordăm consiliere și uneori avem și um, um, anumite etaloane pe care uh, Um, putem să-i sfătuim să le folosească. E adevărat că am putea să cooperăm mai bine în domeniul uh, coeziunii, așa cum o facem în domeniul uh, agriculturii. Acum, în ce privește uh, întâlnirile tripartite, știu că deja mâine se va discuta în cadrul unei asemenea discuții. Cred că am putea să organizăm mai multe asemenea reuniuni. Funcționează mai bine în agricultură decât pentru coeziune, pentru că în coeziune regulile sunt mult mai complicate și de multe ori, uh, de fapt, auditez regulamentele naționale și atunci când invităm statele membre uh, la asemenea întâlniri tripartite, o facem pentru că le cerem să ne dea mai multe explicații despre aceste regulamente naționale. Sistemul de management pentru uh, cheltuielile din domeniul agricol sunt poate mai ușor de auditat. Deci, așa cum spuneți și dumneavoastră, cred că ar fi bine să avem asemenea uh, întâlniri mai des și având în vedere faptul că am văzut cum uh, reacționează Comisia și statul membru la uh, Uh, rezultatele auditului nostru în ce privește coeziunea, credem că uh, am putea să ne folosim experiența și pentru agricultură. Dacă curtea organizează aceste întâlniri, este ca să dăm anumite mesaje, să transmitem rezultatele auditului nostru. Dar nu putem să spunem totul dinainte. Deci, uh, vă rog să nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să mă simt uh, um, vinovată aici pentru că v-am spus prea multe. Acum ce privește regula 50-50, nu noi suntem cei care stabilim regulile, ci uh, instanțele uh, politice. În sfârșit, ce state membre audităm și dacă spunem sau nu dinainte unde mergem, evident că în fiecare an audităm alte state, alte domenii și cerem informații suplimentare. Dar Așa cum v-am mai explicat și înainte, alegem pur și simplu la întâmplare locurile unde ne deplasăm și ceea ce audităm. Vă mulțumesc, domnul comisar Șemeta. Vă mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea întrebărilor erau pentru doamna Calulait, dar aș vrea și eu să intru un pic în detalii în ce privește declarațiile de management. Știți că în revizuirea regulamentului financiar, am spus că statele membre ar trebui să redacteze asemenea declarații de management care să fie um, redactate de niște entități de audit independente. Și noi promovăm ideea că aceste Auditul ar putea să fie făcute de asemenea și de instanțele supreme de control de audit din fiecare stat membru. Oricum, ce contează este tocmai caracterul uh, de independență al acestor instanțe supreme de audit. În același timp, noi continuăm să spunem că avem nevoie de aceste declarații naționale și acum încercăm să finalizăm munca pentru aceste ghiduri care să explice statelor membre cum pot ele, prin declarație naționale, să ajute mai mult munca comisiei. Pentru că, deocamdată, aceste declarații au formate foarte diferite și atunci comisia nu poate să le folosească pe de-a întregul. sau cel puțin cele care provin de la unele state membre. Acum, în ce privește riscul tolerabil de eroare, cred că am avut deja o discuție foarte bună aici pe această temă și cred că vom continua aceste discuții. Este deosebit de important să ajungem la o înțelegere între noi nu e vorba despre diferite concepte de audit, este un concept de management care ne va permite să avem uh, uh, an de an un etalon și apoi să putem să le comparăm între ele, mai ales atunci când perioada de programare s-a încheiat. Și cred că astfel am putea să avem uh, o idee mai clară a felului în care a evoluat situația. Și să vedem dacă uh, putem să luăm în considerare și aspectul plurianual al anumitor programe. Iată ce uh, înțelegem noi prin acest concept de uh, marjă tolerabilă de eroare. În ce privește regula 50-50, am încercat deja să explic cum stau lucrurile. Personal consider că ar trebui să fie o sancțiune pentru statele membre, deoarece dacă un stat membru nu recuperează banii după o anumită perioadă de timp, se aplică această regulă 50-50. Și asta nu înseamnă că statul întrerupe demersurile pentru a recupera banii respectiv. Nu! Trebuie să le continue și, în plus, este sancționat cu această, acest uh, stimul uh, pentru a-l incita să recupereze banii mai repede. Cam atât am avut de spus, vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Gresle. Ja, ich möchte schon noch mal darauf hinweisen. Aș dori să atrag din nou atenția uh, asupra uh, conținutului de informații din raportul Curții de Conturi, care este foarte important pentru noi. Și um, cred că nu ar trebui să ne bazăm pe modul că trebuie să ne să consultăm alte cinci documente pentru a avea o idee clară. Aș dori să știu câte uh, mijloace din uh, câte, cât, câte fonduri din Uh, fondurile de structurale nu au fost uh, folosite. Se vehiculează diferite uh, cifre, 25% sau 10%. Deci, în, ținând cont de această situație, cred că trebuie să începem să ne gândim dacă ne dorim ca aceste fonduri să fie folosite, asemenea informații sunt foarte importante. Și asemenea informații cred că ar trebui să le regăsim tocmai într-un uh, asemenea raport în care se vorbește despre exercițiul financiar din anul trecut. Desigur, există și alte uh, surse unde putem să aflăm aceste informații, însă aș dori să rog uh, Curtea de Conturi să țină seama de nevoia noastră de a fi informați în acest punct de vedere. Deci, Curtea de Conturi ar trebui să ne servească nouă uh, Parlamentului. Și Aș dori să vă spun că această imagine uh, comparativă față de bugetul trecute pe care am uh, primit-o um, anii trecuți, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Și cred că ar fi bine dacă ni s-ar explica această situație. Cred că toți Um, știm că este vorba de surprinderea unui uh, moment anume. Nu ne bazăm pe acestea uh, concluziile. Și uh, aș dori să pot trage asemenea concluzii dacă am informațiile respective. Însă, dacă nu avem la dispoziție informațiile necesare, cred că acest lucru nu este bun și cred că am ajuns la, într-un moment în care trebuie să discutăm uh, Uh, principial uh, anumite lucruri în ceea ce privește uh, folosirea unor informații care vin din partea Curții de Conturi. Grazie, signora Calulait, Mulțumim, doamna Calulait. Mulțumesc, domnule președinte. Având, din momentul în care Curtea a constatat îmbunătățirea calității informațiilor, atunci am redus și uh, numărul de capitole din raport de la 3 la 1. Și chiar dacă doamna deputat spune că regretă faptul că acele date uh, brute care erau prezente în raportul de anul trecut, acum nu mai sunt prezente. Deci pot să înțeleg că e mai ușor să ai odată un volum de 500 de pagini decât uh, două sau trei volume de nu știu câte sute de pagini. Criticile făcute pentru raportul anual pentru anul 2009 și 2010 mai spuneau că ar trebui să avem capitole consacrate diferitelor uh, uh tematici, domenii politice. Și de aceea am făcut, uh, am procedat astfel în 2010, dar oricum țin cont de comentariile dumneavoastră pentru raportul pe anul viitor. Vă mulțumesc. Mai dorește domnul comisar să adauge ceva? Nu. Atunci trecem la următorul punct de pe de zi, punctul 6 și anume follow-up-ul uh, refuzării declarației de asigurare pentru CEPOL și are cuvântul doamna Mathieu. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, urmărim în continuare descărcarea 2008, uh, deși a început descărcarea 2009. Regret acest lucru, însă este un dosar, dosar foarte complex. Raportorul și raportorul din umbră ar fi vrut uh, să încheie acest dosar, însă cred că am putea să realizăm un documentar pe această temă. Raportorul și raportorul din umbră au vrut să-l asculte pe, pe director, uh, precum și Curtea de Conturi. Domnul Marinier este prezent, cred că îl vom asculta pe el, dacă ne rămână timp, pentru că nu l-am ascultat pe domnul Marini de la începutul acestei afaceri, deci ne va face mare plăcere să vă dăm cuvântul. Domnul Banfi am vrea să știm Vreau să știm de ce au apărut erori contabile care privesc uh, sume deloc neglijabile. E vorba despre erori contabile care totalizează o sumă de circa 229 de mii de euro. E vorba despre cifre care au fost făcute publice în iulie 2010. Și aș vrea să întreb Curtea de Conturi de ce nu a emis uh, rezerve și dacă ne uităm la conturile finale 2009, vedem o corecție de 1 milion și circa 300 de mii de euro. Aș vrea să știu dacă este vorba, vorba despre restituirea unor excedente bugetare pe 2007 și aș vrea să știu dacă a avut loc o supraestimare a veniturilor. Am, deci, întrebări tehnice pe care vreau să le pun. Nu vreau să îngreunez procedura pentru că este deja ora 6 și 5. Aceste întrebări tehnice mi-au fost inspirate de contabilul Parlamentului, căruia i-am dat uh, exercițiul contabil, CEPOL. Vă voi pune întrebările în scris pentru a obține și un răspuns în scris și în felul acesta uh, răspunsul va fi mult mai precis. Am vrea să știm de ce aceste corecții intervin în 2010 pentru anii anteriori și care sunt consecințele financiare și uh, bugetare. Și, în sfârșit, aș vrea să vă întreb dacă ne puteți uh, descrie situația bugetară și financiară a agenției, pentru că se spune că capitalul este în negativ cu 1.700.000 de euro, circa 1.700.000. Aș vrea să știu dacă este corect și cum a ajuns agenția să nu respecte principiul echilibrului bugetar timp de mai mulți ani și de asemenea când intenționează CEPOL să redreseze situația. Al doilea punct foarte important care ne interesează astăzi este acela legat de creditele folosite pentru cheltuieli private Auditul extern independent realizat estimează cheltuielile, sumele uh, recuperate la 150.000 de lire. Ce părere aveți despre sumele nerecuperate și uh, cum se vor reflecta acestea în buget? Vă las să, să răspundeți, domnule Bonfi. Ok. Diamo la parola, se vuole interveni. Dăm cuvântul comisiei, dacă dorește să intervină. nu, domnule președinte, spune doamna Mace, vreau ca domnul Bonfi să răspundă și apoi și Curtea de Conturi și deci dacă îmi dați voie să hotărăsc eu, Aș vrea să pun câteva întrebări uh, președintelui uh, um, guvernatorilor, Consiliului Guvernatorilor, doar dacă nu sunteți de acord. Chairman, dear members of... Domnule președinte, estimați deputați, în numele Colegiului European de Poliție aș vrea să Vă transmit uh, cele mai bune salutări și vă mulțumesc pentru ocazia pe care ne oferiți de a fi prezenți aici pentru a da, sperăm noi, răspunsuri adecvate la întrebări. După cum știți, am preluat, am preluat responsabilitățile pe 16 februarie anul acesta. Îmi revine o misiune complexă și uh, managementul acestei instituții necesită perseverență și profesionalism din partea mea și din partea personalului. Cea mai mare provocare din punctul meu de vedere este faptul că Parlamentul European a hotărât să nu acorde descărcarea pentru anul bugetar 2008. Accept pe deplin această decizie a Parlamentului European și înțeleg uh, care sunt motivele care au stat la baza ei. Aș vrea totuși să spun că actualul director a făcut toate eforturile și s-a conformat uh, reglementărilor uh, financiare pentru a elimina toate condițiile care ar fi uh, putut face să nu se acorde descărcarea. Dați-mi voie să răspund doamnei Mathieu. Parlamentul se așteaptă pe bună dreptate să prezentăm un plan multianual un plan um, aprobat de Comisia Europeană și aprobat de Consiliul de, de Guvernare. Acest plan multianual a fost acceptat de către mine. Este un plan care reflectă evoluția Colegiului European de Poliție. Este o neînțelegere dacă se crede că acest colegiu va fi operațional după patru ani. Planul multianual a fost uh, transmis la timp pe 6 iunie 2010, înainte de termenul uh, solicitat. Am uh, transmis două rapoarte cu privire la implementarea planului și vă stau la dispoziție. Serviciul de audit intern a auditat uh, implementarea și a declarat că raportul este corect. Serviciul de audit intern a conchis că implementarea planului uh, s-a făcut și uh, acest lucru va poate fi comunicat de auditori. Al treilea raport de progres a fost elaborat și uh, supus Comitetului Strategic CEPOL pe 26 noiembrie. A fost aprobat și acum va fi adresat Consiliului de Administrație progresele realizate în ultimele luni sunt uh, um, foarte mari. Operational. Și pot să vă spun că CEPOL-ul uh, funcționează în mod legal. Cazul uh, în, în care se referă la uh, folosirea neadecvată a personalului anterior a CEPOL-ului așa cum a spus doamna Matiu, a fost audiat de o companie externă de audit. Și este vorba de 42.700 uh, de, 48.000 de euro folosiți în mod uh, greșit și această concluzie la care a ajuns uh, auditul, uh, firma de audit extern respectă și concluziile Curții de Conturi, care a afirmat că rata de recuperare a fost foarte redusă și posibilitatea de recuperare este foarte redusă și, în plus, nu este posibil să fie identificat uh, scopul adevărat al um, acestor bani folosiți în mod greșit. Și principalele uh, pierderi se datorează uh, cumpărării unor piese de uh, mobile în valoare de 14.788 de euro și uh, potrivit curții de conturi s-au recuperat doar 700 de lire sterlină. Aș dori să atrag atenția că acest audit l-a ajutat pe actualul director să înțeleagă situația și doresc să vă spun, doamnelor și domnilor, că acest lucru s-a întâmplat în anul 2007 și nu în anul 2008. Potrivit uh, procedurii de descărcare uh, bugetară pentru anul 2007, Parlamentul a acordat această descărcare de gestiune știind care este situația. Și aceste măsuri au fost luate de către directorul anterior și, într-adevăr, în acest caz am refuzat replata acestor bani în 13 cazuri. În momentul în care am încheiat prima analiză a situației financiare, am găsit 17 cazuri problematice pentru bugetul pentru 2008. Toate aceste 17 cazuri au fost anchetate și sunt rezolvate și um, bugetul pe 2008 este clarificat, cred că. Uh, O alt, un alt aspect foarte important asupra care aș dori să atrag atenție este următorul. Potrivit uh, cunoștințelor mele, după acest audit expert, um, modul în care s-au uh, folosit acești bani nu se încadrează unei uh, anchete penale. Și aș dori să sugerez uh, uh, Parlamentului să ceară Olaf să prezintă un raport care să uh, confirme faptul că nu au uh, inițiat niciun fel de anchetă penală împotriva uh, fostului director în ceea ce privește uh, fraudă sau uh, acuzații legate de fraudă sau corupție. Care este însă motivul pentru această uh, diferență? Motivul uh, se referă la faptul că CEPOL anterior nu era în poziția și nu știu de ce s-a întâmplat acest lucru, nu s-a aflat în poziția de a pune la dispoziție un raport uh, um, larg. Pentru uh, auditul uh, actual am pus la dispoziție toate informațiile necesare și am colaborat uh, strâns cu uh, controlul de audit pentru a găsi Uh, adevăratul. Și conducerea actuală nu are niciun interes de în acoperirea unor uh, lucruri greșite din uh, trecut. Interesul nostru este de a câștiga încrederea Parlamentului, deoarece ne dorim să, să construim acest colegiu de, uh, european de poliție și pentru aceasta avem nevoie de Parlamentul uh, parla, de colaborarea Parlamentului. În ceea ce privește raportul pentru anul 2009, In early March, between 8... Între 8 și 12 martie, Curtea de uh, Conturi a auditat uh, conturile uh, intermediare ale CEPOL-ului. Data de 13 martie m-am întâlnit cu reprezentanții Curții de Conturi. Aceștia m-au informat că declarațiile uh, provizorii nu, pot, nu sunt de încredere și au fost prezentate mai multe aspecte dificile și problematice. De aceea am lansat o operațiune specială pentru a clarifica toate uh, erorile uh, tehnice. În decursul acestei operațiuni, mai multe erori uh, majore din punct de vedere uh, din punct de vedere erori uh, administrative contradictions. So, we identify several technical errors. Deci, aș, dacă aș glumi, aș putea să spun că în CEPOL 2 plus 2 întotdeauna dădea 6. Deci, am uh, transmis aceste erori și ideile noastre legate de soluțiile pentru aceste erori uh, Comisiei, uh, Curții de Conturi și Comisiei Parlamentare pentru Buget. Um, curtea de, uh, Curtea de Conturi s-a întors în uh, luna iulie și a auditat uh, conturile uh, finale și declarațiile finale și pot să vă, uh, mă bucur că vă pot spune că pentru prima dată în istoria uh, CEPOL uh, conturile finale și balanț, bilanțul final a fost acceptat de către Curtea de Conturi fără niciun fel de remarci. Curtea de, de conturi a auditat toate uh, corecțiile, însă aceste uh, corecții și erori nu se uh, referă la, aceste, la, la buget. Și pot să vă spun că există acum o aplicare financiară în ceea ce privește aceste uh, corecturi Doamnelor și domnilor, sper că uh, uh, v-am răspuns întrebărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie. Onorevole Matiu, prego. Mulțumim. Doamna Matiu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să primesc un răspuns de la Curtea de Conturi pentru că nu a emis o rezervă ce privește contabilitatea pentru anul 2008. Pentru că vedeți dumneavoastră diferențele sunt destul de importante, deci aș vrea să primesc o explicație din partea Curții de Conturi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Curtea de Conturi nu a emis vreo rezervă asupra conturilor din anul 2008, însă vă reamintesc că am emis ceea ce se numește în limbaj tehnic uh, o, o punere în evidență a unei situații ca să atragem atenția asupra mai multor probleme existente cu calitatea conturilor uh, Colegiului de Poliție. De ce nu am emis pur și simplu o rezervă? Tocmai pentru motivele care au fost menționate de domnul Banfi însuși. Nu dispuneam de elemente materiale ca să cuantificăm amploarea erorilor existente. Știam că există erori, de aceea a existat această punere în evidență, dar aveam senzația că aceste erori aduceau atingere unui număr restrâns de domenii și în timpul discuțiilor din cadrul curții am hotărât ca în loc să dăm un aviz care implica o cuantificare a erorilor, ar fi mai bine să facem această punere în evidență pentru a atrage atenția. Și, de asemenea, cum a explicat domnul Banfi, Colegiul de Poliție European a luat taurul de coarne încă din anul 2009 pentru a-și pune în ordine conturile și rezultatul a fost o serie de ajustări. Aceste ajustări s-au tradus printr-o mai bună luare în considerare a realităților economice ale uh, CEPOL. În plus, s-au făcut ajustări pentru a corecta an anumite greșeli de estimare. Mai ales din cauza că estimările precedente nu erau prea precise. Și în timpul acestei operațiuni speciale, o adevărată misiune de uh, comando, am discutat despre toate aceste aspecte. Doamna Matiu intervine. Nu vorbim despre 2009 acum, ci despre 2008. Atunci când Curtea de Conturi și-a făcut examenul în 2008, cum se face că nu a observat că deja în anul 2007 existau niște probleme? Dacă nu mă înșel, deja dumneavoastră trebuia să auditați conturile în anul 2007. Și raportorul din acel an a propus să fie refuzată descărcarea de gestiune și uh, cu o diferență de patru voturi, a fost cât pe ce ca această descărcare de gestiune să fie uh, refuzată. Deci când spuneți că nu aveți elemente, am senzația că vă bateți joc de noi. Ce puteți să răspundeți? Exact asta faceți acum. Spuneți că nu aveați elemente în 2008 ca să emiteți o rezervă, mi se pare că e grotesc. Pardon, euh, je m'excuse, mais je voudrais vous rappeler que... Am cer scuze, dar vreau să vă reamintesc faptul că în anul 2007 Matie, cu atât mai mult cu cât în, uh, s-au făcut uh, corecții și în 2006, și în 2007, și în 2008 de până la 300.000 de euro și tot, în tot acești ani Curtea de Conturi nu a emis vreo rezervă. Aici nu e vorba despre domnul Banfi, nu știu dacă sunteți prieten cu domnul Banfi, e vorba aici despre domnul Gorenson și dumneavoastră ne spuneți că atunci nu se punea problema să emiteți vreo rezervă, conturile erau perfecte și nu era vreo problemă și eu una uh, nu mi dau seama cum puteți să afirmați așa ceva, eu nu sunt contabilă, dar nu cred că trebuie să fii contabil ca să înțelegi ce se întâmplă aici. Sunt prima care uh, mă mir pentru că am senzația că vă bateți joc de Comisia de Control Bugetar, domnule EG. Domnul EG, vreau numai să reamintesc faptul că în toți acești ani Curtea de Conturi a emis rezerve ce privește gestiunea CEPOL în fiecare an în 2007, în 2008, în 2006, dacă amintirile mele nu mă înșeală, am semnalat aceste erori. Dar, cum spuneam, în 2008, mai degrabă decât să emitem o rezervă, cum vă spuneam, a avut loc o discuție la uh, Curtea de Conturi și am preferat să nuanțăm oarecum lucrurile și să nu emitem o rezervă ce să facem o asem- această punere în evidență a situației. Dar în fiecare an am atras atenția asupra problemelor care existau cu contabilitatea CEPOL. Acum CEPOL-ul s-a reorganizat și a consolidat situația în anul 2009 și a consolidat uh, construcția arhitectura financiară, doamna Mateo Renvine. Nu vorbim aici despre 2009, ci despre 2008. mi a fi plăcut și mie ca lucrurile să fie bune cu cepolul. Eu n-am nimic împotriva lor. Nu vorbiți, în, nu vorbiți despre domnul Banfi și despre anul 2009. Aici vorbim despre anul 2008. În 2008 a avut loc această procedură specială, cum vă spuneam, prin care am atras atenția asupra mai multor uh, erori. Curtea a hotărât că problemele uh, constatate nu meritau emiterea unei rezerve, ci a, o punere în evidență. E o chestiune de apreciere. Părți esențiale din contabilitatea cepolului fuseseră um, bine um, uh, orânduite, organizate și pentru părțile unde mai persistau greșeli, am considerat că acest uh, aviz era suficient și nu era nevoie de o rezervă. Așa am apreciat noi lucrurile. Doamna Mathieu, aș fi vrut să pun întrebări și președintelui Consiliului de Administrare, Consiliul de administrare a evaluat conturile și vreau să știu cum s-au desfășurat lucrurile. Poziția acestui Consiliu a fost unanimă în ce privește conturile. Apoi, evaluarea de către un auditor extern se arată că Consiliul de Administrație are multă putere uh, față de director. Potrivit statutului agenției, Consiliul de Administrație îl numește pe director și uh, față de alte um, agenții europene la CEPOL nu trebuie ca directorul să fi fost propus înainte de către Comisia Europeană. Deci vreau să știu exact cum, care erau relațiile între Consiliul de Administrație și director, având în vedere problemele pe care toată lumea le cunoaște. Prego. Vă rog. De governing board was niet voorbereid op dit soort van uh, vragen. Wij hadden ons gefocust op. Am răspuns deja în cursul președinției belgiene. S-a inițiat un tablou de monitorizare, de evaluare, un tablou care a fost transmis Parlamentului. Vor ajungere altă, West. Vă satisface acest răspuns? Întreabă președintele pe doamna Mathieu. Mai vreți să adăugați ceva? Întreabă președintele. E din ce în ce mai bine. Aș vrea să știu care este titlul și poziția dumneavoastră în, CEPOL și de când anume exercitați aceste atribuții în CEPOL. Nu am nicio funcție în cadrul CEPOL. Lucrez doar în timpul președinției belgiene, exercitez, exercit președinția timp de șase luni și îmi revine misiunea de a, de a de a efectua o sarcină precisă. Cum vă numiți, domnule? Alors, pouvez-vous me dire que, pourquoi, quand on clique sur le site du CEPOL, de ce atunci când uh, clicăm pe site-ul CEPOL, vedem că apare numele domnului Müllert. De ce atunci când uh, primesc lista cu numele cu membrilor Consiliului de Administrație, uh, primesc uh, numele domnului Müller, domnul Müller care este acuzat de corupție, Sindicatul Poliției Belgiene a fost uh, șocat de numirea sa în timpul președinției belgiene. Aș vrea să uh, am uh, câteva explicații pe acest subiect. Nicio problemă. În primul rând, nu răspunde ceea ce se întâmplă pe statul CEPOL. În al doilea rând, domnul Mulart uh, n-a fost angajat ca membru al Consiliului de Administrație. În al treilea rând, ministrul afacerilor externe s-a exprimat în fața Parlamentului belgian acum patru ani s-a inițiat o anchetă uh, pe numele domnului Mulart, dar el rămâne nevinovat atâta timp cât uh, nimic nu s-a dovedit. Există un sindicat cunoscut care a fost la originea acestei afaceri dar cred că nu aceasta este obiectul reuniunii de astăzi. Vorbesc despre situația domnului Müllert. Eu nu am nimic împotriva lui. Uh, uh, într-adevăr, se aplică prezumția de nevinovăție, însă un articol scrie, într-un articol de presă se scrie că un inculpat uh, este angajat la CEPOL conform acestui articol, nu ar trebui să fie în CEPOL și când uh, clichez pe site-ul uh, domnului Cepol, nu văd decât uh, numele domnului Müller, care este foarte simpatic de altfel, dar nu ar trebui să, nu ar trebui să fie în Cepol. Și când îl convoc pe președintele Consiliului de Administrație, veniți dumneavoastră, nu vreți să-mi răspundeți la întrebări? și nu vreți uh, să-mi uh, spuneți de ce acest uh, ministru l-a numit pe domnul Müller? Nu vreau să știu ce se întâmplă cu domnul Müller, ce s-a întâmplat cu el. În orice caz, figurează pe site-ul unei agenții europene și discutăm despre descărcarea bugetară a acestei agenții contribuabilii europeni plătesc pentru uh, această agenție care formează elita poliției europene. Cam asta am vrut să vă spun. Aș vrea să vă mai uh, întreb ceva. Parlamentul a solicitat o mai mare transparență din partea acestei agenții și am cerut ca numele persoanelor din Consiliul de Administrație să fie trecute pe site-ul agenției. Colegii mei au cerut acest lucru, am cerut lucrul acesta în plenară. 736 de deputați au cerut acest lucru și când uh, l-am întrebat pe domnul Bonfi de ce nu figurează numele acesta pe site-ul CEPOL, mi s-a răspuns că membrii Consiliului de Administrație au refuzat acest lucru. Numele colegilor, aș vrea să vă întreb de ce ați refuzat acest, uh, să dați curs acestei solicitări și aș vrea să primești și un răspuns. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Mulțumesc. Dați-mi voie să clarific situația. Cum se, cum se face că răspundeți dumneavoastră? Vreau să știu de ce răspundeți dumneavoastră. Ați vorbit cu el și v-ați înțeles? I can provide a response. Da, domnul președinte m-a rugat uh, să dau eu răspunsul. Uh, dacă îmi dați voie. Domnul Müller nu este angajatul CEPOL. Este manager de proiect numit de președinția belgiană. Nu a fost numit de cineva din CEPOL. Este important de menționat acest lucru. În ceea ce privește lista membrilor Consiliului de Administrație, răspunsul meu este următorul. Consiliul de Administrație a examinat această oportunitate și a ajuns la concluzia că Europol sau Frontex, de exemplu, nu au uh, pus lista membrilor Consiliului de Administrație pe site-ul lor din motive de securitate. Membrii Consiliului de Administrație CEPOL au votat împotriva publicării listei cu numele lor din motive de securitate. Mulți sau unii dintre ei, în orice caz, au participat la activități antiteroriste și la alte activități și Qatar ar putea fi în uh, pericol. Aceasta a fost opinia uh, membrilor Consiliului de Administrație. Sunt deja orele 18 și 33. Deputați vor să ia cuvântul domnul Fellner, doamna Gressler și doamna Geier. Deci dacă doamna Matiu este de acord, lăsăm pe colegi să pună întrebările. <coughs> domnul Fellner. Completera här så väldigt mycket så jag ska försöka fatta mig kort. Da, s-au spus deja atât de multe lucruri și voi adăuga ceva într-un mod foarte succint. Este important că că, uh, că Parlamentul a refuzat această uh, descărcare uh, bugetară. Și s-a întâmplat acest lucru, însă este evident, este evident că există probleme în managementul acestei agenții, probleme care au durat ani și ani de zile. Și de aceea este necesar să uh, înțelegem foarte clar cine este responsabil pentru conducere, cine din cadrul conducerii este responsabil. Și este foarte bine că avem timpul uh, de a discuta acest lucru, din păcate nu în detaliu, însă cred că ar trebui să avem timpul de a discuta aceste lucruri în detalii și conducerea trebuie să uh, dea dovadă responsabilitate. Doamna Gresle. <laughs> Herr Vorsitzender. Domnule uh, președinte, um, înțeleg uh, care este poziția doamnei uh, Mathieu. Nu este posibil ca cea mai importantă instituție să dă impresia că aici trebuie să, trebuie să mergi la această instituție pentru a nu fi sancționat dacă comiți o infracțiune. Desigur, nu putem să încheiem această discuție astăzi, deoarece multe din uh, uh, întrebările puse nu pot fi, răs- nu pot fi răspunse. Indiferent de descărcarea bugetară venită sau nevenită din partea uh, Parlamentului sau indiferent de faptul că cineva este acuzat sau nu este acuzat, uh, trebuie să discutăm despre uh, despre uh, procesul acesta uh, foarte neplăcut legat de acest raport foarte neplăcut. Și uh, de aceea aș dori să rediscutăm această temă pentru a clarifica toate întrebările legate de această temă și doresc ca și Comisia și CEPOL-ul să fie pregătit pentru asemenea discuție pentru a putea răspunde la asemenea uh, întrebări și nici uh, Curtea de Conturi nu a dat o impresie foarte bună astăzi în ceea ce privește CEPOL-ul. Domnul Gaier, uh, eu percep lucrurile puțin altfel. Am, uh, am citit raportul domnului Banfi care, în care au fost uh, uh, răspunse unele din problemele mele. Uh, Uh, doamna Matiu se referă la 290.000 de euro, domnul Banfi la 48.000 de euro. Deci, cred că este o diferență principală despre ce vorbim, de fapt. Un alt punct. În mod sincer, nu știu unde vom uh, ajunge cu această discuție. Și este într-adevăr foarte bine uh, să clarificăm ceea ce s-a întâmplat uh, la, uh, la CEPOL și nu mă uh, bucură deloc situația următoare. I-am, i-am transmis o întrebare doamna Malmström în care o întrebam ce consecințe trage Comisia în urma acestei situații și doamna comisar îmi răspunde că, de fapt, directorul, directorul agenției respective este responsabil. Dânsul, desigur, nu mai este în funcție și apoi trebuie, uh, Consiliul de Administrație trebuie să fie uh, responsabil și uh, Consiliul de Administrație este responsabil în fața Parlamentului, deoarece noi hotărâm dacă această agenție, dacă CEPOL-ul există sau nu. Și aș putea să-i, să, să le transmit membrilor Consiliului de Administrație să ia în serios drepturile Parlamentului și prerogativele Parlamentului. Uh, deci nu uh, pot să accept această situație în care un Consiliu de Administrație nu poate spune în, în mod uh, public care sunt membrii, deoarece sunt uh, amenințați. Există și un alt aspect unde uh, se pune capăt mandatul, unde se încheie mandatul uh, referitor la descărcarea bugetară pentru 2008. Există un raport, uh, există un raportor pentru uh, descărcarea bugetară pe anul 2009 și pentru 2009. Și între timp, dumneavoastră, Matiu, și noi ne uh, discutăm despre cifre din anul 2007. În ceea ce privește anul 2008, am auzit declarații din partea domnului director și aș dori să le uh, verific. Și, desigur, trebuie să discutăm toate aceste lucruri, însă trebuie să, le, să se pune întrebarea cu cine trebuie să le discutăm și aș dori să vă atrag atenția că mandatul pentru uh, raportul pentru 2008 este la grupul socialiștilor și democraților. Doamna Gresle, acum. Așadar, în ceea ce privește exercitarea mandatului uh, pentru anul în care domnul Christopher uh, Fielner a fost raportor pentru 2007, a hotărât să acorde descărcare. Și nu cred că Uh, Veronic își uh, dorește situația actuală, însă se pune întrebarea ce facem acum. Eu nu cred că uh, această situație poate fi încheiată într-un mod foarte simplu. Îmi doresc și eu ca anul, situația pe anul 2008 să fie încheiată cât mai bine și de aceea aș dori să cer ca la următoarea ședință să discutăm din nou această temă și să ajungem la uh, încheierea, încheierea tehnică a, uh, exercițiului bugetar uh, 2008. Și cred că este un uh, caz unic. Nu ne-am mai uh, confruntat cu asemenea situație până acum. Deci, ceea ce ar trebui să facem este să încheiem în mod adec- adecvat uh, uh situația pe anul 2008. Și Ehm, înțeleg că încă nu trebuie să discutăm acum despre anul 2009 și nu trebuie să discutăm despre cine trebuie să se ocupe de o asemenea situație dificilă, însă prioritatea trebuie să fie încheierea situației de care se ocupă doamna Mathieu. Și cred că ehm, este interesul tuturor să discutăm la următoarea ședință din nou această uh, temă și agenția și Consiliul de Administrație Uh, trebuie să asigure că întrebările care li se vor adresa vor primi și un, un răspuns. Și uh, o parte a problemei este faptul că conducerea acolo se schimbă la fiecare șase luni. Și cred că ar fi un semn de încredere dacă între timp membrii uh, Consiliului de Administrație uh, sunt uh, publicați pe internat. Și Domnul Müller are totuși un rol important în această agenție. Dacă doamna Mathieu este de acord, inspirându-se din ce a spus colega Holmeier, și având în vedere ce am ascultat în această seară, mi se pare evident că nu putem să luăm o hotărâre, trebuie să aprofundăm un pic lucrurile, nici măcar nu am putut să ascultăm părerea comisiei. Nu au fost furnizate mai multe răspunsuri, de aceea cred că mâine la reuniunea coordonatorilor putem să dezbatem ca să vedem când putem să le punem pe ordinea de zi această chestiune și să avem mai mult timp la dispoziție decât în această seară. Sunteți de acord? Da. Vă reamintesc că sunteți invitați la un pahar afară.